Așadar, în primul rând vom vorbi despre Directiva 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a directivei Comisiei. Doamna raportor, doriți să spuneți ceva? Nu. Atunci trecem la vot. Amendamentul 8, cine este pentru? Abțineri. Deci lumea nu e atentă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Apoche. Die Abstimmung ist eröffnet. Votul este deschis. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. 25 la 19, respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate, deci să respingem. Trecem acum la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Aceeași majoritate se respinge. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate se respinge. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul, păi- uh, amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 2. Se retrage. 6. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot electronic. Pentru. Întregul raport. 22 la 25 se respinge. Se respinge. N-am mai văzut niciodată așa ceva, dar întotdeauna există o prima dată. Trecem cu aceasta la Rezultatul a fost 25 împotrivă, 22 pentru. Trecem acum la al doilea raport din partea doamnei Brantner. La grupul meu parlamentar observ un semn cu plus. Domnule Brandner, vă rog. În ceea ce privește primul, acesta nu este în uh, domeniul de aplicare al afacerilor externe, de aceea nu am pus niciun semn în ceea ce privește votul pentru sau împotrivă, pentru că cade de sub incidența uh, competențelor noastre. Dar puteți vota pentru el, dar are ce... Poate puteți să ne explicați de ce. Noi, în calitate de AFET, ne limităm la o directivă mai restrânsă, pe când aceasta este foarte extinsă, se referă și la contabilitate, întreprinderi, transparența întreprinderilor și noi nu am intrat în detaliu în ceea ce privește niciunul dintre aceste aspecte, iar un amendament a intrat în detalii referitor la aspecte care nu au legătură cu afacerile externe. De aceea cred că nu prea um, are legătură cu Comisia AFET. Dorește cineva să spună ceva? Doamnă Karen, sunteți prezentă? Și domnul Ungureanu, vă rog să-mi explicați uh, acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest punct uh, a fost opus dezbaterii, pentru că amendamentele inițiate de raportoare depășesc și ele domeniul de aplicare al Comisiei AFET, dacă este să urmăm aceeași logică. Așadar, cred că este prea târziu pentru acest tip de observații și cred că ar trebui să procedăm și să la um, votare și să continuăm cu voturile. Să votăm așadar acest lucru. Cine este pentru amendamentul 30? Amendamentul 30. Împotrivă? Verificăm electronic. Pentru? Votul este închis. 36 la 9 se adoptă. Trecem la... A, nu, amendamentul 31 este uh, retras, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este închis. 23 la 27 se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Aceeași majoritate se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39-40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm electronic. Votul este închis. Nu, se respinge. Cu o majoritate foarte mică, dar se respinge. 43 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă, abțineri. Să respinge. 44 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul este închis. 27 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 45, nu. 45 devine caduc. 7 și 46, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 47. Împreună cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 48. Devine caduc. 49. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 50. Devine caduc. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 51 pentru, împotrivă, verificăm. Votul este închis. 27 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Trecem la noi, 9, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10, 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 și 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 și 57 pentru, împotrivă, abțineri de respinge. 14 și 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 este retras, 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 și 61 pentru, Împotrivă. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 și 64 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Votul este închis. 21 la 29 se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67. Pentru, împotrivă, abțineri se, re se adoptă. 20 și 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 69 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Pentru. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. 24. Verificăm electronic. În regulă. Se solicită verificarea electronică la amendamentul 1. Amendamentul 1 verificăm electronic. Votul este închis. Se respinge 27 la 26. Acum trecem la 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Se adoptă, îmi cer scuze, se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnul Ungureanu. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, conformitate cu votul, pentru că acum reflectă poziția grupului nostru, aș dori să fac un comentariu uh, referitor la uh, și să um, încurajez să se voteze în favoarea uh, acestui proiect de aviz. Deci, spune președintele, consider că inițial perspectivele erau ceva mai pesimiste. Da, am așteptat să vină mai multă lume la vot dar noi suntem împotrivă, spune doamna Brandner. Domnule Salafranca, Pentru mine aceasta este o trimitere la faptul că la amendamentele de compromis poate ar trebui să se caute compromisuri mai uh, clare decât se întâmplă în prezent. Trecem oricum acum la votul electronic. Să also, Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. Raportul se adoptă cu 27 de voturi pentru 26 împotrivă. O bază foarte bună cu care trebuie să trăim cu toții. Herr Gala, machen Sie nicht solche Bemerkungen. Eh, domnule Galer, eh, nu procedați așa, pentru că poate să vi se întâmple și dumneavoastră vreodată. Și trecem acum la raportul eh, special al domnului Roucek. Roucek se pronunță corect, află domnul președinte. Este prezent sau încă își susține echipa de fotbal? Domnule Zaler, doriți să faceți vreo observație? Nu este cazul. Atunci trecem la vot. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vot electronic final. Votul este deschis. Votul este închis. Cincizeci pentru. Foarte bine. Gentilini, Mirel, numărăm.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 Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, aș dori să reluăm ședința. Mă bucur că domnul Gentilini este alături de noi astăzi și de asemenea domnul Mirel și de asemenea reprezentantul uh, DG Lunchman și al Serviciului European pentru Acțiune Externă, iar astăzi dorim să discutăm despre situația politică din Serbia în urma alegerilor. Au avut loc alegeri parlamentare și locale, de asemenea și alegeri anticipate prezidențiale și trebuie să vedem care a fost părerea observatorilor internaționali S-a spus că a fost uh, un mediu competitiv, dar că transparența și că funcționarea mass media, deci libertatea mass media, mai poate să fie îmbunătățită. Domnul președinte Nicolici a fost săptămâna trecută aici, s-a întâlnit cu domnul Van Rompuy, doamna Ashton și domnul Füle și s-a spus uh, de ambele părți același lucru și anume că această întâlnire a fost una pozitivă. Președintele Nicolici a constatat că Serbia este hotărâtă să devină membru al Uniunii Europene și că toate tratatele care uh, vor fi încheiate uh, vor fi și implementate. Se dorește statutul de țară candidat. acordul de stabilizare și asociere uh, este semnat de toate țările, mai puțin de una. Ce țară nu a ratificat și din ce motive s-a întâmplat acest lucru a fost explicat și cred că Serbia știe foarte bine că integrarea este foarte importantă pentru noi. Uh, de asemenea, este foarte bine să aibă o relație de vecinătate bună cu vecinii săi, pentru că acesta este un standard de evaluare în procesul de integrare din punctul nostru de vedere. Mai întâi îi voi da pentru 5 minute cuvântul domnului Gentilini și apoi domnului Mirel. Domnul Mirel uh, va pune accentul pe conținut, însă nu este totdeauna uh, susținut în părerile sale. Deci, uh, Uh, și vocea sa nu-l ajută așa încât uh, s-ar putea să aibă probleme în exprimare. Domnule Gentilini, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. It's, it's... Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să fiu aici astăzi. Numai câteva puncte din partea mea, pentru că ați rezumat foarte bine situația. În primul rând, politica Uniunii Europene este foarte clară cu privire la Serbia și restul regiunii. Consiliul a emis niște concluzii uh, importante în uh, februarie, Consiliul European uh, a dedicat un uh, timp îndelungat discutării situației din această regiune și cred că este cel mai bun semnal pe care îl putem transmite pentru a arăta care este um, obiectivul nostru și rolul pe care îl, îl are extinderea pe agenda Uniunii Europene. Este vorba despre agenda de la Saloni care Uh, conține toate detaliile, cu excepția calendarului. Calendarul, uh, sigur că la rândul lui depinde de progresele pe care le face această țară. În orice caz, mesajul este unul pozitiv și pentru Serbia și pentru regiune. În acest context, cooperarea regională a fost un punct foarte important uh, pe masă de discuții. Relațiile cu um, țările vecine, de asemenea, reprezintă un punct foarte important și s-a luat decizia de a acorda Serbiei statutul de țară candidată. Vorbind despre alegeri, președintele AFET va vorbit deja despre evaluarea făcută de misiunile internaționale de observare. Discuțiile privind formarea guvernului sunt încă în curs și este uh, dificil pentru moment să uh, preconizăm ce se va întâmpla cu exactitate. Vom vedea după vară, dar sigur că cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că din punctul de vedere al Europei, cu cât putem restabili contactele și discuțiile cu autoritățile din Serbia, cu atât mai bine. În orice caz, ceea ce se poate spune despre campanii și despre alegeri este că Uniunea Europeană Um, se află pe ca un punct prioritar pe ordinea de zi a majorității uh, opiniilor din uh, Serbia. Deci Uniunea Europeană este un subiect deosebit de important pentru uh, Serbia uh, și este bine să arătăm că și agenda noastră și agenda lor sunt deosebit de clare. Pentru moment nu știm cât timp, de cât timp va fi nevoie pentru formarea noului guvern. Uniunea Europeană însă nu dorește să interfereze în niciun fel în acest proces. Așa cum a spus domnul Brock, președintele Nicolici a fost la Bruxelles săptămâna trecută, a fost un prima ocazie de a discuta situația din Serbia, atmosfera de discuții cu uh, Catherine Ashton a fost una pozitivă și se anunță și alte uh, reuniuni, iar mesajul pe care l-am transmis este că Uniunea Europeană așteaptă ca Serbia să-și continue eforturile de reformă, eforturile de îmbunătățire a situației. Domnul Nicolici a spus că își dorește implementarea tuturor acordurilor convenite și de îndată ce guvernul va fi Uh, numit, uh, va fi foarte important să facem progrese cât mai rapid. Discuția cu Uniunea Europeană s-a referit și la cooperarea regională și la reconciliere și am aflat că Serbia dorește să contribuie în continuare la stabilitatea din regiune. Și după această reuniune. Robert Cooper uh, se va deplasa mâine și poimine la Belgrad și la Priștina cu obiectivul de a discuta în detaliu acordul, de a vedea care este stadiul de implementare, cine ce trebuie să facă și cam asta ar fi punctele pe care vreau să vi le expun. Domnul Brock, mulțumesc foarte mult. Domnule Mirel, vă rog să faceți ce puteți. Mulțumesc, da, a spus uh, domnul președinte că s-ar putea să am niște dificultăți vocale. Uh, o să fac tot ce este posibil să nu-mi pierd vocea până la sfârșitul intervenției. Înainte de vizita domnului Nicolici la Bruxelles, comisarul Fiule a fost invitat la inaugurarea președinției um, noului președinte, la lansarea noului președinte în Serbia. și a transmis același mesaj foarte clar cu privire la așteptările Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește relațiile cu Kosovo, nu voi repeta ceea ce s-a spus deja. Se așteaptă o întărire a cooperării regionale și a reconcilierii în regiune, mai ales după declarațiile făcute de președintele Nicolici. Pe 15 mai a avut loc uh, summitul de la Belgrad, unde domnul Nicolici a repetat ceea ce a spus și la Bruxelles, și anume că uh, este deosebit de angajat în procesul de uh, cooperare regională și de reconciliere. Deci mai multe mesaje foarte clare au fost transmise uh, mesaje care se regăseau deja parțial în, progres, în raportul de progres din octombrie, și anume necesitatea ca reformele judiciare să continue pentru a ne asigura că uh, Curtea Constituțională uh, dă un răspuns tuturor apelurilor formulate. De asemenea, S-a cerut o îmbunătățire a libertății mass media. Politica anticorupție a fost un alt punct important și aici sunt multe de făcut în Serbia. Și un alt mesaj foarte important care devine din ce în ce mai urgent se referă la necesitatea unor reforme structurale, a unor reforme economice. Situația economică a acestei țări nu este foarte bună. Dinarul a fost din ce în ce mai slab în ultimele săptămâni și Serbia are nevoie urgentă de reforme structurale, de reforme economice. Uniunea Europeană și-a manifestat disponibilitatea de a oferi asistență Serbiei pe toate aceste teme. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Brock, mulțumesc. Domnul Cucan are cuvântul. Este președintele delegației cu Serbia. One has no voice, another has no microphone. <laughs> Mr. Chairman. Unul n-are voce, altul n-are microfon. Domnul Cucan, mulțumesc. Doar câteva observații. Sunt de acord cu cei doi uh, domni care s-au exprimat. Având în vedere poziția importantă a Serbiei în regiune și interesul nostru de a continua procesul de extindere, nu avem de ales, trebuie să continuăm cooperarea cu președintele ales democratic al Serbiei, Tomislav Nikolic, și cu guvernul care va fi uh, format în urma acestor alegeri libere și democratice. Cred că trebuie să îi evaluăm pe președinte și pe guvern în funcție de ceea ce vor face și de ceea ce vor spune. Nu trebuie să niciun fel să-l demonizăm pe președintele Nicolici, așa cum se spune în anumite cercuri. Ar trebui să mm, ne implicăm într-o cooperare deplină în ceea ce privește integrarea Serbiei în Uniunea Europeană. Cred că este foarte important să se redemareze dialogul Belgrad-Priștina Este foarte important să avem o viziune clară asupra ceea ce ne dorim de la acest dialog și cum trebuie să continuăm pe viitor, pentru că știu că președintele Nicolici a spus că el ar trebui să fie uh, șeful negocierilor din partea sârbă. Nu știu cum se va putea face acest lucru. Și de asemenea, cred că este foarte important ca toate instituțiile europene să vorbească uh, cu aceeași voce și să transmită același mesaj. Vizita președintelui uh, Nicolici a arătat că uh, Van Rompuy, Ashton și Barroso uh, au știut să vorbească cu, această voce, cu aceeași voce și așa trebuie să și continuăm. Este foarte important să vedem cum va evolua situația. Pentru moment, uh, putem asista la o normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo. Însă trebuie să definim ce înseamnă această normalizare. Uh, normalizarea pentru țara mea a intervenit după ce rușii au uh, invadat în 68. Deci ar fi bine să ne explicați ce înseamnă această normalizare. Uh, E vorba de relații care nu pun uh, în pericol stabilitatea din Balcanii de vest, însă ar fi mai bine dacă am ști și care este conținutul concret al acestei normalizări. În loc să vorbim de niște construcții filozofice complicate pe care le putem folosi la modul retoric, dar nu vor schimba în niciun fel situația de pe teren. Mulțumesc foarte mult și acum îl invit pe domnul Șoflin și vă rog să vă uh, limitați la intervenții de două minute. Domnule Șoflin, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc. Dou- două minute este o disciplină foarte strictă, dar asta e viața. Sunt de acord cu cei care acceptă că Nicolici a fost ales în mod democratic. Am vorbit timp de o oră cu domnul Nicolici în noiembrie și am avut impresia că angajamentul său față de Uniunea Europeană este sincer. Și uh, chiar a cerut propriului său partid să se alinieze la această opinie. În ceea ce privește acțiunile sale recente, există sigur și alte interpretări în el, eu cred că uh, a fost vorba de pur și simplu de nevoia de a-i mulțumi pe alegătorii săi. O parte importantă din societatea Uh, sârbă uh, nu este neapărat um, foarte mulțumită sau este cumva îngrijorată de perspectivele europene ale Serbiei și cred că problema esențială rămâne economia. Economia este într-o situație foarte dificilă, cu o rată ridicată de șomaj, o rată foarte ridicată mai ales pentru șo- la șomajul tinerilor, aproape 50%, sigur depinde de cum se fac calculele. Însă nu știu, da, Cici Vucici, dacă ceilalți uh, um, lideri sârbi sunt neapărat mai puțin uh, naționaliști decât uh, Nicolici. Și nu trebuie să uităm nici de epoca Milošević. Societatea sârbă este o societate traumatizată și nu ar trebui să așteptăm prea multe, prea repede de la ea. Sunt de acord că sunt foarte multe lucruri de făcut. Am auzit care sunt domeniile corupție, libertatea media. Pentru media trebuie să subliniez că este imperativ ca accesul la internet să devină cât mai larg posibil pentru a asigura o exprimare a unor viziuni cât mai diverse. Și rezultatul negocierilor Uh, ar putea să conducă la o coaliție, la desemnarea unei coaliții puternice. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc, mulțumesc, uh, stimați domn, pentru prezentarea dumneavoastră. Poporul sârb a făcut o alegere democratică pe care trebuie să o respectăm și să o analizăm în mod corect. Din punctul meu de vedere și al grupului meu, nu Credem că sârbii aleg să renunțe la perspectivele europene ale acestei țări. Am văzut că Nicolici s-a bucurat de o majoritate destul de răstrânsă uh, față de Tadici. Și sunt de acord că nu trebuie să-l demonizăm pe președintele Nicolici. Totuși, a făcut niște declarații alarmante, cea mai alarmantă fiind cea referitoare la uh, genocid și la uh, negarea uh, acestuia. Da, există pași făcuți înainte și ne bucurăm să vedem că președintele Schulz s-a exprimat în acest sens la, în deschiderea plenarei din Strasburg de săptămâna trecută. Președinția Serbiei trebuie să continue demersurile deschise de uh, predecesorul domnului Nicolici pe calea stabilității și a păcii în Balcanii de vest. Știm că formarea guvernului este o acțiune dificilă pentru că uh, mediul politic din Serbia uh, este format din 44 de partide, însă fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea și cred că acesta trebuie să fie mesajul nostru către Belgrad. Ne dorim un guvern funcțional care să fie numit cât mai rapid și care să fie capabil să continue procesele de reformă pe drumul european. Și acum Kosovo. Uh, sunt de acord cu domnul Cucan că dialogul trebuie să fie redemarat cât mai rapid posibil și poziția noastră în ceea ce privește normalizarea relațiilor este că aceasta reprezintă o prioritate absolută. Nu sunt de acord cu uh, faptul că normalizarea este o uh, acțiune prea complicată. Trebuie să punem accentul pe abordarea pragmatică. Însă este mult mai ușor pentru Serbia sau pentru statele care nu recunosc Kosovo să avem o astfel de, de abordare. În orice caz, dialogul trebuie să continue. Este un proces pe care trebuie să-l sprijinim cu toții și, așa cum știm cu toții, Serbia poate acționa pentru a garanta protejarea drepturilor sârbilor care trăiesc în Kosovo și pentru a contribui la uh, atingerea unui acord, trebuie să îmbunătățim garanțiile internaționale oferite acestor popoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Cornelisen! I'll keep it really short, Foarte succint, pentru că doamna Copas a spus cam aproape tot din ce voiam eu să spun. Uh, Aș vrea să pun o întrebare în legătură cu observațiile neinspirate uh, făcute de domnul Nicolici uh, în legătură cu genocidul de la Srebrenica. El a negat acest uh, genocid. Eu am fost un weekendul trecut în Balcani și mi se pare că se întâmplă lucruri importante acolo. Ați spus că ar trebui să ne uităm la faptele, la ce a făcut până acum și nu la declarații, dar mi se pare că negăm ă, totuși cât de important este discursul pentru ă, îmbunătățirea sau ă, agravarea relațiilor de vecinătate. Deci mă întrebam cum va, ce va face Uniunea Europeană, cum va proceda și pe viitor pentru astfel de cazuri. Mulțumesc, doamna Neiți. Domnule președinte, vă mulțumesc. În absența colegului Cacin, care este raportor pentru Serbia, aș dori să vă prezint foarte pe scurt poziția grupului meu. Știți foarte bine că grupul meu, chiar de la început, a fost un sprijinitor, uh, un sprijin critic al Serbiei și a sprijinit în mod critic uh, aderarea uh, Serbiei la Uniunea Europeană la timpul potrivit, fără însă a fi prea uh, îngăduitor cu anumite criterii. Și mă bucur să constat că alegerile au fost considerate echitabile, suficient de echitabile și de transparente, astfel încât uh, rezultatul nu poate să fie pus sub semnul întrebării. Nu o să fac niciun uh, comentariu cu privire la personalitatea persoanei alese, pentru că oricine ar fi va trebui să cooperăm uh, cu ele, că ne plac sau nu. Bineînțeles că nu sunt de acord sau regretă declarațiile președintelui cu privire la uh, Srebrenica. A spus că nu a fost uh, uh, vorba de un uh, genocid acolo. Cred că a fost o declarație foarte neinspirată. Cred că e foarte, foarte important să avem o evoluție normală a relațiilor între cele două entități, deci ca relațiile între Serbia și Kosovo să evolueze normal pentru pacea și stabilitatea din regiune, pe de o parte, dar și pentru că se pare că Kosovo din nord, partea de nord din Kosovo, devine o, o, o oază activităților criminale din regiune și, bineînțeles, că asta nu este în folosul nimănui. Și deci, cred că ar trebui să fie nevoie de o presiune mai puternică, să exercităm mai multă presiune pentru a avea schimbări concrete la fața locului. Mulțumesc, domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aspectul cel mai important în legătură cu aceste alegeri din Serbia a fost reprezentat de faptul că par partea conservatoare a societății și a politicii uh, uh, sârbe a avut posibilitatea să participe la aceste alegeri și să asume și uh, responsabilitatea pentru un viitor european al Serbiei. Și în această ordine de idei, eu cred că alegerea lui Nicolici nu e neapărat o verse proastă. Cred că am fost sotați uh, cu toții așa uh, negativ când uh, cu toții am mizat pe un candidat și am sperat că Tadici și cei care au condus această țară în anii dinainte erau singurii care aveau o șansă și erau singurii care puteau să construiască Serbia. Primele declarații ale lui Nicolici au fost neinspirate și uh, de fapt, nu fac decât să reflecte faptul că a fost uh, mai mult sau mai puțin un politician uh, la nivel local. Deci nu a avut o anvergură internațională, nu are o astfel de experiență și n-a avut niciun fel de contact cu prietenii politici din Europa. Dar sunt sigur că de acum încolo va fi uh, sprijinit, mai ales de către conservatorii europeni. E un sprijin binevenit, necesar Uh, aș putea să spun că conservatorii europeni uh, au sprijinit persoane mai dubioase decât Nicolici și, bineînțeles, că Sigur că mai persistă câteva chestiuni delicate când vorbim despre poziția lui Nicolici. Una dintre ele este Kosovo, dar cealaltă este și Bosnia-Herzegovina declarația cu privire la Srebrenica nu a fost decât un fel de punte de legătură spre Dodici. Și uh, sigur că o astfel de trimitere nu e neapărat bună și nu e uh, inspirată. Însă cred că ar trebui să luăm uh, act uh, de faptul că problemele economice ale Serbiei sunt uh, problemele obișnuite uh, pe calea integrării europene, dar totuși reprezintă un exemplu pozitiv faptul că Voivodina a făcut progrese, trebuie să remarcăm și evoluțiile pozitive din această regiune, din Voivodina. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă începem cu cei mai rău la început, Bineînțeles că dacă o pornim de foarte jos, orice are loc după aceea e o bunătățire. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Crese, aș uh, dori să spun că sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii, dar cred că uh, trebuie să nu uităm încă un aspect important, de faptul că Uniunea Europeană nu se află în situația cea mai avantajoasă. Dacă ne uităm la situația din statele mere, fără a exclude Germania, țara mea, eu uh, aș dori să vă spun că auz câteva declarații care mă cam sperie. Nu cred că trebuie neapărat să-l ascultăm pe uh, Nicolici. Ajunge să ascultăm discursurile unor uh, persoane la putere din țările de jos sau reprezentanții Jobic din uh, Ungaria. Știm foarte bine că conservatori sau uh, ultranaționaliști nu sunt numai în Serbia. Uh, dar sigur că trebuie să ținem cont de uh, situația specifică din această țară, de faptul că există o populație care se află într-o situație specifică și deci trebuie să acordăm sprijinul nostru Serbiei. E nevoie, deci Sârbii au nevoie de speranță, trebuie să vadă luminița de la capătul tunelului. Și de altfel cred că ne facem noi servicii nouă, ne ajutăm singuri dacă le dăm această luminiță. Uh, scopul nostru este să îi însoțim în această politică politică a pașilor mărunți. Nu trebuie să luăm în calcul doar personalitatea președintelui. Ia uitați-vă la personalitatea lui Berlusconi sau mai gândiți-vă și la lui Samaras în Grecia. El a făcut tot ce a putut pentru a distruge guvernul din Grecia și care uh, s-ar putea ca chiar astăzi să fie numit prim-ministru. Deci uitați-vă puțin la dezbaterea din Germania din ultimii 18 ani. Nu cred că e cazul să dăm noi lecții cuiva. Deci, cred că ce ar trebui să facem este să încercăm să stabilizăm această regiune. De asemenea, trebuie să mai uh, insistăm pentru ca totul să funcționeze ca pe roate după aderarea Croației și trebuie să mai arătăm și că aderarea, că Uniunea Europeană, care a început de mult în urmă cu comunitatea cărbunelui și a oțelului și a făcut uh, un proces, uh, a trecut printr-un proces îndelungat, dar trebuie să permitem apropierea de Europeană greu, dar uh, realizabil. Domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt un susținător înfocat al Serbiei și al uh, aspirațiilor sale euroatlantice. Nu știu dacă va vrea să se adore, adere la NATO, NATO din motive ușor de înțeles. Dar sunt de acord cu domnul Cucan că nu trebuie să îl demonizăm pe președintele Nicolici. Aș dori să spun că faptul că a negat genocidul de la Srebrenica, sigur că e moral uh, inacceptabil și uh, pe plan practic uh, e, da, denotă și o mare necunoștință a realităților din această regiune. John Shufflin a menționat economia. E adevărat o situație uh, îngrijorătoare faptul că șomajul uh, tinerilor de 45% nu e cu mult mai mare decât în Spania. Deci, într-adevăr, trebuie să recunoaștem și problemele noastre în Europeană. Mă interesează și relațiile cu Montenegro, pentru că sunt uh, part- uh, raportor din partea Parlamentului pentru, pentru Montenegro. Se pare totuși că evoluțiile sunt pozitive, dar mai sunt uh, naționaliști uh, care uh, au fost au exprimat împotriva uh, despărțirii și nu știu dacă Nicolici va uh, avea relații bune cu Podgorița sau nu. Cu privire la Kosovo, uh, trebuie să așteptăm ca Vestul, Uniunea Europeană și SUA uh, trebuie să vină cu toate opțiunile, uh, respectiv o împărțire pașnică și până atunci nu avem cum să uh, avem o, o, o soluție viabilă. Nu sunt de acord cu doamna Neitz că ar trebui să ne axăm doar pe uh, nordul Kosovoului. Criminalitatea organi uh, organizată a, s-a răspândit în întreaga regiune. dar uh, e adevărat că nordul Kosovo uh, rămâne o regiune cumva suspendată în afara timpului și a istoriei și problemele nu au decât cum să se agraveze acolo. Mulțumesc, domnul Lansbergis. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, trebuie să analizăm situația din perspectivă geopolitică în Serbia. Încă nu avem o dovadă foarte clară uh, că Serbia nu se îndepărtează de protecția Rusiei. Votul de la ONU, la care Rusia a reușit uh, să pună capăt uh, influenței uh, pe care o are în uh, această zonă. În orice caz, candidaturile depuse de anumite state din această zonă au fost diferite de cele din uh, ultimii ani. Și iată că s-a stârnit o adevărată gâlceavă între diplomați la uh, ONU. Uh, la uh, plenară s-a promovat uh, o candidatură alternativă uh, pentru Serbia de către Rusia, ceea ce a fost un semn de schimbare. Dar să nu uităm că comportamentul Rusiei întotdeauna este dubios. În orice caz, alianța dintre Serbia și Rusia a ieșit încă o dată la lumină ca uh, pe vremurile din timpul războaielor lui uh, Milosevic. Uh, e de acord cu cineva cu mine sau nu? Mulțumesc, domnul Picula, prietenul nostru acum. Mulțumesc. În calitate de observator OECP la alegerile din Croația, cred că alegătorii din Serbia nu au votat pentru președintele Tadic, pentru președintele dinainte, pentru că nu au fost mulțumiți tocmai de politica sa externă. Cred că alegătorii din Serbia nu au dorit și nu doresc să strice relațiile cu vecinii. Și au fost motivați în primul rând de, datorită au fost mânați de probleme economice, de probleme eh, socioeconomice și cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și mențină porțile deschise pentru Serbia și alte țări din Balcanii de Vest, dar nu ar trebui ca fantomele trecutului să treacă și ele prin aceste porți de ansamblu, situația depinde foarte mult de felul în care Uniunea Europeană uh, va reuși să fie un mediator uh, de succes uh, în Balcanii de Vest, așa cum a făcut-o în ultimii 60 de ani în Europa de Vest. Croația este un vecin al Serbiei și evident că își dorește ca Serbia să progreseze pe calea spre Uniunea Europeană. Uh, uh, discursuri diferite, dar uh, însoțite de uh, reforme foarte clare, reforme economice și vor fi un semn foarte clar în acest sens. Mulțumesc, domnule Picula, doamna Gomes. Sunt de acord cu ce au spus doamna Copa și doamna Cornelison, care au zugrăvit foarte bine situația. Aș dori să spun că sunt de acord și cu ce spunea domnul Picula Știm cât de mânați au fost uh, alegătorii din uh, Serbia în votul lor și datorită consecințelor uh, crizei noastre, crizei economice, pentru că până la urmă aceasta este problema, aș dori însă să știu cum Uniunea Europeană poate să fie mai eficientă și să dă Serbiei motive mai puternice, dată fiind situația socioeconomică, să dorească în continuare să adere la Uniunea Europeană și cum poate, în mod eficient, să, uh, ca aceste eforturi să fie mai bine uh, percepute de către societatea civilă. E adevărat că poziția uh, acestui lider poate să pară mai uh, dubioasă și mai volatilă, însă cum putem să convingem societatea civilă că interesul sau principal se află în aderarea Uniunii Europeană și cum poate ca poziția societății civile să fie convinsă de uh, beneficiile economice pe care aderarea la Uniunea Europeană le poate avea. Mulțumesc, domnul Gentilini, acum și după aceea domnul Mirel. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac câteva observații care au uh, legătură cu domeniul meu de competență și după aceea voi da cuvântul colegului. În ce privește obiectivul nostru, care este obiectivul nostru? Trebuie să fim uh, uh, transparenți, să fim practici și să nu filozofăm. Uh, când vorbim de Kosovo, trebuie să vizăm o relație funcțională. O relație, în orice caz, să nu vorbim de o recunoaștere, e nevoie de o relație funcțională. Și dacă ne uităm la activitatea depusă în ultimile luni, eforturile depuse înspre acest dialog și toate acordurile care s-a ajuns, unele au fost puse în aplicare, altele nu, nu cred că putem să ne uh, declarăm mulțumiți de ritmul în care sunt implementate aceste acorduri, dar dacă ne uităm la, avem o privire de ansamblu, ne dăm seama că trebuie ca această cooperare, trebuie să continue, să însoțim această cooperare și să înlăturăm uh, piedicile în calea aderării la Uniunea Europeană. Deci, iată care este scopul nostru, să avem o relație funcțională și nu trebuie să-l pierdem din vedere. Cooperarea regională, bineînțeles, trebuie să fie stimulată, e foarte importantă. Uh, apropo, în legătură cu declarația legată de Srebrenica, uh, noi am avut o poziție foarte clară, înscris, uh, din capul locului și am, am reamintit care este poziția noastră, poziția TPI. Deci, pentru că, sigur că faptele sunt importante, de la fel sunt și cuvintele și declarațiile și deci am avut o, o reacție promptă și o relație foarte clară, deci în, la modul cel mai uh, neechivoc cu putință. În ce privește întrebările de ordine geopolitică, am mai spus și înainte. Cred că Uniunea Europeană, uh, deci prioritățile Uniunii Europene pentru uh, Serbia sunt foarte importante și cu cât ele sunt enunțate mai clar, cu atât e mai bine pentru Serbia. Aici nu am nicio îndoială. Aș dori să dau cuvântul lui Pierre acum. Mulțumesc, domnul Mirel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ce privește remarcele doamnei, doamnelor Copa și Cornelisen, în ce privește declarația cu privire la genocidul de la uh, Srebrenica și la Vukova. Au avut loc uh, întâlniri la Bruxelles și la Belgrad cu domnul Licolici. El a spus că declarațiile sale au fost scoase din context, au fost prost înțelese, prost interpretate și așa mai departe. Dar ideea este că chiar de la început, atât la Belgrad, după ce și-a preluat mandatul și aici cu președintele Van Rompuy, cu președintele Barroso, cu, cu doamna Ashton și aici îi răspund și doamnei Cucan, toate instituțiile europene au vorbit la unison. Noi am pledat pentru reconciliere, pentru cooperare regională, Iată care uh, a fost mesajul principal pe care l-am transmis, chiar de la început. Și în urma acestor explicații de clarificare, într-adevăr sunt de acord cu, doamna Cucan, cu domnul Cucan că pe lunile, pe, pe viitor, trebuie să fie judecat pe baza faptelor sale. Sunt de acord și cu domnul Șoflin că vine de departe, să nu uităm că are un trecut uh, Uh, dureros uh, spate și dacă ne uităm la partidul său și la poziția sa anterioară și doar faptul că peșleau la inaugurare a abordat subiectul și la uh, conferința de presă de la Bruxelles și a exprimat atât de puternic dorința ca Serbia să adere la Uniunea Europeană și să aibă relații cu noi, iată, toate acestea sunt dovezi. Faptul că chiar după alegerea a făcut aceste observații. În legătură cu întrebarea domnului Tanoc, relațiile cu Muntenegrul. Nu cred că avem motive să credem că ar putea să existe probleme și pentru că președintele muntenegrean a fost printre puținii care a participat la ceremonia oficială uh, din 11 uh, iunie, denumirea lui uh, Nicolici. Iar în ceea ce privește remarcele legate de campania electorală și tot ce s-a întâmplat înainte, cei care spun, doamna Gomes mai ales, care spun că cetățenii n-au votat pe baza politicii externe sau a Kosovo, e adevărat, pentru că cetățenii alegătorii au uh, votat mai ales uh, ținând cont de rata șomajului care a crescut în ultimii ani. Deci uh, sunt chestiuni legate de pâinea de toate zilele și nu legate de Kosovo, care rămâne foarte jos pe lista acestor priorități electorale. Cum putem ajuta Serbia pe viitor. Noi am uh, indicat acest lucru și domnul comisar uh, Füle în ultimii ani a dezbătut uh, cu ocazia raportului de progres din toamnă. Noi am spus că e nevoie ca Serbia să facă reforme în ce privește concurența, subvențiile pentru a evita monopolul, pentru a menține prețurile la niveluri foarte ridicate, trebuie să înfăptuiască uh, reforme importante, uh, privatizare, reforma mass media și așa mai departe. E adevărat că suntem gata și dorniși să oferim asistență, dar, pe de altă parte, uh, așteptăm și de la, din partea sârbă și o dorință, un angajament de a înfăptui aceste reforme, care nu pot fi decât un răspuns la criza economică. Dar cred că nu uh, e nicio îndoială și sunteți bine, uh, bine, bine situație uh, să știți acest lucru, că e în interesul regiunii și al Uniunii Europene ca uh, Serbia să faceți progrese spre aderare și e în interesul și procesului de pace și de stabilitate din regiune. Mulțumesc, mulțumesc domnule Gentilini, mulțumesc domnului Mirel la 10 și jumătate vom începe următorul subiect, deci iată, facem o pauză până la 10 și jumătate. Vă mulțumesc! So, colleagues, we can uh, continue our work with... Așadar, dragi colegi, haideți să continuăm activitatea noastră cu următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii în ceea ce privește situația actuală a activităților Curții Penale Internaționale în Libia. Îl uh, salut pe reprezentantul Curții pentru acest schimb de opinii, doamna Olivia Zvac Goldman, președinta relațiilor uh, internaționale în consultant pentru uh, cooperare internațională. Înainte de a începe acest schimb de opinii, doresc să vă reamintesc de rezoluția 1917 a ONU privind uh, deciziile luate în Libia. Trebuie să știți că Libia nu a recunoscut încă statutul de la Roma, iar Parlamentul a solicitat Consiliului să introducă o asemenea solicitare în acordul cadru care se negociază, în, care a început să se negocieze înainte de războiul civil. Subliniez de asemenea că la ultim, ultima rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU a exprimat mari îngrijorări privind represaliile și uh, acțiunile violente de acolo care vizează tortură, uh, și alte acte violente, precum și execuții extrajudiciare. Se dorește uh, prevenirea acestor uh, tipuri de activități și respectarea drepturilor omului în Libia. Curtea, de asemenea, în mai 2011 uh, a uh, emis o sentință referitoare la personalități importante din Libia. S-a ajuns la o situație în care s-a cerut jurisdicția pentru a continua investigațiile la nivel național. Investigații care fusese condusă de Curtea Internațională Penală până atunci. De asemenea, vrem să subliniem că răpirea unor angajați, unor funcționari ai uh, Curții Internaționale Penale este inacceptabilă și, de asemenea, vom monitoriza foarte um, atent progresul în acest caz um, și solicităm eliberarea rapidă a acestor persoane. Acest lucru l-am solicitat uh, în 15 iunie în rezoluția noastră. De asemenea, solicităm acces consular la deținuți și contact uh, cu familiile acestora. Bun venit în comisia noastră. Doresc să o invit acum pe doamna Șvac Coltman pentru a ne prezenta cele mai recente evoluții și pentru a iniția acest schimb de opinii la comisia noastră. Mulțumesc foarte mult pentru acest prilej pe care mi l-ați oferit de a veni aici în fața dumneavoastră astăzi și de a vă împărtăși din ideile referitoare la Libia. Este un prilej bun venit pentru noi și aș vrea să vă exprim recunoștința pentru sprijinul foarte puternic pe care l-am avut din partea Parlamentului European și din partea Procuraturii europene. Acesta a fost cel mai important sprijin pe care l-am primit, mai ales uh, în uh, contextul evoluțiilor recente. De aceea aș vrea să subliniez câteva puncte care sunt foarte importante pentru activitatea noastră. Primul se referă la faptul că încurajați crearea unui cod de conduită. Acest lucru este foarte important pentru că știți foarte bine că avem linii directoare în acest uh, domeniu și um, organizațiile um, nu doresc să aibă contact cu indivizii. Încurajați cooperarea, între statele membre în ceea ce privește executarea mandatelor de arestare și, de asemenea, considerați că uh, trebuie combătută impunitatea. Acesta este un uh, element esențial în toate discuțiile și, de asemenea, includeți o clauză privind uh, tribunalele internaționale penale în rezoluția dumneavoastră și protecția acestor clauze este foarte importantă pentru noi. Așadar, suntem foarte mulțumiți că am observat și trimiterea la importanța finanțării Curții Internaționale Penale, pentru că aceasta a fost o îngrijorare foarte importantă pentru noi în discuțiile pe care le-am avut în decembrie. Și Trebuie să spun că Parlamentul s-a angajat uh, pentru finanțare, pentru că numai astfel putem să ne executăm mandatul. Deci este un sprijin foarte puternic de care beneficiem și, în mod evident, invitația de a veni și a vă vorbi astăzi. Dacă sunteți de acord, voi uh, prezenta pe scurt uh, situația în Libia și apoi, doamna Șense și cu mine, vom sta la dispoziție pentru întrebări și pentru a intra în mai multe detalii. Așa cum a observat și colegul nostru, Consiliul de Securitate al ONU, în februarie 2011 uh, a constatat uh, uh, și a acuzat situația din Libia prin consens. Și acest consens a fost foarte important pentru noi, pentru că ne-a permis o cooperare consolidată. Exista cooperare și până atunci, dar în felul acesta am putut să ne mișcăm foarte repede și astfel am trecut la procesul de investigare preliminar și am început un o investigație foarte rapid pentru a putea ajunge la primul nostru caz. Am putut să procedăm astfel. În mai deja am avut primul nostru caz împotriva celor trei uh, numiți, uh, domnul Gaddafi, uh, fiul său Saif și și directorul Serviciului uh, de Informații, domnul Sanusi. Ei au fost acuzați de crime împotriva umanității, crime și uh, persecuție uh, împotriva uh, societății civile. Acesta este un factor foarte important care merită reținut pentru că acum analizăm toate crimele care uh, pot fi se pare că au fost uh, comise de către autoritățile uh, libiene începând cu 15 februarie 2011, deci este un mandat limitat. Iar în ceea ce privește primul caz, pentru că am beneficiat de această cooperare, am putut să ne mișcăm foarte repede, iar primul uh, caz referă la uh, crime, potențiale crime între, începând cu 15 februarie 2011. Însă a trebuit să ne mișcăm foarte repede pentru a veni cu aceste acuzații. Um, Curtea de Judecători a luat în considerare solicitarea noastră și a emis trei mandate de arestare pentru acești trei indivizi. Cele trei mandate de arestare s-au bazat pe motive clare care ne făceau să credem că, ur- ca urmare a uh, primăverii arabe în 2011, autoritățile libiene au creat o politică, un plan de a Uh, reprima mișcarea și au dorit să folosească orice mijloace posibile pentru a uh, reprima demonstrațiile și pentru a îi prinde pe cei pe care îi considerau disidenți. Am considerat că acesta a fost un atac asupra populației civile. Ceea ce s-a întâmplat ulterior a fost, după cum bine știți, Asif a fost uh, arestat în Sintan iar autoritățile libiene, pentru că acum vorbim despre noul regim, au spus mulțumim foarte mult uh, Tribunal Internațional Penal pentru că a intervenit atât de rapid. Vă mulțumim așadar pentru uh, această responsabilitate foarte importantă, însă în conformitate cu statutul de la Roma, dorim să tratăm acest caz noi înșine. Iar procuratura a fost foarte clară de la bun început. A spus, noi suntem obligați de către statut să respectăm procedurile internaționale. Da, dar dacă există uh, proceduri uh, standard naționale, atunci acestea trebuie respectate. Este principiul complementarității. Curtea intervine atunci când nu există proceduri naționale bine stabilite, însă dacă există, atunci procedurile trebuie să continue la nivel național. Am încercat să le spunem clar autorităților libiene că aceste proceduri uh, de la nivel național sunt foarte importante. Autoritățile libiene au luat lotul în serios, au analizat statutul cu seriozitate și uh, în mai uh, ne-au transmis un document, un document foarte detaliat care uh, tratează și contextul și ne explică că Procurorul General din Libia a produs un caz, pregătește un caz în ceea ce îl privește pe Saif, referitor la crime grave comise din 2011 încoace, incluzând crime din fe- în perioada februarie-mai. Deci, practic, acoperă aceleași crime pe care le investigam și noi la testul judiciar pentru complementaritate. Sigur, acesta este unul foarte specific și anume trebuie să vedem dacă uh, autoritățile naționale conduc aceleași, uh, coordonează și tratează aceleași crime pentru aceleași uh, cazuri. Și am ajuns la concluzia că uh, tratăm și gestionăm aceleași cazuri. De aceea, ar trebui să se permită ca, conform statutului, să fie tratate de uh, cei care sunt competenți. Autoritățile libiene au fost cooperante, trebuie să spunem acest lucru, și au respectat prevederile statutului. Nu au făcut ceea ce a făcut Sudanul, de exemplu, și anume că ei au spus că nu cooperează, nu respectă uh, prevederile statutului. Ei au spus nu, respectăm statutul, chiar dacă nu suntem parte la el, dar în conformitate cu uh, rezoluția Consiliului de Securitate 1917, suntem obligați să facem acest lucru. Este o evoluție pozitivă, pentru că se folosesc prevederile statutului. În final, judecătorii vor fi cei care vor decide dacă um, procedurile standard vor fi folosite ca atare sau nu. Um, fiul lui Gaddafi um, este în închisoare, um, sunt interesează de către el, beneficiază de standarde înalte și autoritățile libiene s-au asigurat că folosesc standarde înalte în procedurile lor. Judges um, and the other parties and participants as well as um, toate autoritățile au fost implicate, s-a dat uh, posibilitatea de a reacționa pentru că um, obiectul era un caz comun. Acum judecătorii trebuie să decidă ce și cum și această chestiune este analizată cu mare atenție pentru a clarifica lucrurile. Când vorbim despre această chestiune care vizează admisibilitatea, nu uh, tratăm uh, întregul sistem per total, ci analizăm dacă ei sunt competenți pentru acest caz. Domnul Sinusi a fost arestat în Mortania. Mortania nu este o parte uh, a statului, a fost uh, introduse mai multe solicitări uh, de extradare din partea Libiei, din partea Franței și Curtea Penală Internațională a cerut ca acesta să se predea. Uh, autoritățile din uh, Mortania sunt cele care vor decide cum vor trata aceste solicitări diferite care le-au fost înaintate. Al-Sanusi este oarecum bolnav, de fapt destul de bolnav, așa încât uh, până un alta nu s-au mișcat lucrurile, dar este o inițiativă a autorităților mortaniene care trebuie să decidă cum vor proceda. De asemenea, continuăm să, și cu cel de-al doilea caz al nostru. Primul se referă la cei trei indivizi menționați, al, cel, al doilea se referă la crime uh, de gen comise împotriva femeilor și bărbaților. Uh, Crimele de gen sunt o chestiune sensibilă în Libia și în toată regiunea, de aceea noi încercăm să strângem probe astfel încât victimele să nu fie periclitate în niciun fel. Um, strângem uh, dovezi de la doctori, de la soldați și alte părți terțe. De asemenea, analizăm și alți uh, suspecți uh, ai, Gaddaf, ai regimului Gaddafi, deci lucrăm la multe, mai multe cazuri de la mai multe paliere în același timp. Îmi imaginez că și Comisia de Investigație a ONU a uh, redactat un raport, s-a vorbit despre crimele comise în Libia în termen de violare a drepturilor omului. Se uh, prezintă o imagine mai de ansamblu decât uh, ceea ce am prezentat noi, pentru că noi avem un mandat mai limitat în această privință. Ceea ce au descoperit cei de la ONU sunt acuzații împotriva a mii de persoane. Multe dintre aceste persoane sunt deja reținute, însă nu toate sunt uh, uh sub incidența jurisdicției naționale. Uh, există acuzații de tratament uh, abuziv și tortură împotriva acestor deținuți și Comisia de Investigații ține cont și ea în considerare toate aceste lucruri. De asemenea, Comisia de Investigații a, uh, a cercetat și acțiunile NATO. În Libia a existat, uh, se spune că a existat o politică de a ținti în mod deliberat populația civilă din Libia. Cinci dintre atacurile țintite au avut victime în rândul populației civile. Noi urm- analizăm cele, trei incidente, cele cinci incidente pentru a vedea dacă a fost uh, vorba despre intenție, dacă se poate vorbi despre proporționalitate și cum se, putea evita, uh, se puteau evita victimele în rândul populației civile. Și, încă o dată, baza noastră jurisdicțională este uh, rezoluția 1917. Noi nu avem autoritatea de a analiza uh, implicarea NATO, care este o cu totul altă rezoluție și ține de mandatul NATO. Noi analizăm doar genocidul și crimele împotriva umanității care au fost comise. Guvernul libian este cât se poate de conștient de aceste acuzații și de importanța lor, știu că trebuie să le abordeze și că trebuie să redacteze un plan cuprinzător care să trateze toate aceste chestiuni judiciare. Prioritatea trebuie să fie responsabilitatea cu care le tratează și în mod specific, trebuie să gestioneze și deținuții, să investigheze dacă anumite persoane trebuie investigate și acuzate în continuare și dacă nu, cele care nu uh, trebuie supuse acestui tratament să fie eliberate. Multe cazuri trebuie transferate la nivel național pentru ca centrele de detenție uh, internaționale să fie închise, iar acuzațiile de tratament abuziv și tortură să fie eliminate. Aceasta este o prioritate în contactul nostru cu autoritățile libiene, iar acestea ne-au indicat că acesta este parte a planului lor cuprinzător. De asemenea, ne-au spus că vor urma același tip de politică pe care îl urmează și biroul procurorilor, și anume să investigheze și să acuze uh, responsabilii uh, de cele mai grave crime, iar în ceea ce privește crimele uh, minore, care se referă la alte mecanisme și planurile de justiție tranziționale, uh, pentru acestea se caută comisii de resort. Deci, um, încearcă să abordeze toate aceste chestiuni îngrijorătoare și noi îi vom încurajura, încuraja să facă acest lucru mai departe. Cam acesta este stadiul lucrurilor în ceea ce privește evoluțiile cele mai recente din Libia. Și înainte de a încheia, vreau să-i menționez pe cei patru colegii noștri care sunt deținuți în acest moment în Sintan. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl acordați acestora. Noi discutăm cu autoritățile libiene Uh, cu ajutorul actorilor internaționali pentru a rezolva orice neînțelegere, pentru a ne asigura că aceștia vor fi eliberați cât mai curând posibil. Așadar, vă suntem foarte recunoscători pentru sprijinul acordat. Jennifer și cu mine vă stăm uh, acum la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumim foarte mult pentru șansa pe care ne-ați acordat-o de a fi alături de dumneavoastră astăzi. Situation. Mulțumesc pentru această prezentare generală a situației și acum aș dori să dau cuvântul uh, deputaților pentru a începe cu întrebările. Doamna Gomes este raportor pentru Libia. Vă rog, doamna Gomes, aveți cuvântul. Da, și abia ce m-am întors din Libia și sunt unul dintre prietenii Tribunalului Internațional Penal. De aceea, aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că ceea ce ați spus uh, Um, acoperă toate informațiile pe care le-am uh, colectat și eu în Libia. Într-adevăr, autoritățile libiene doresc să coopereze cu Tribunalul Penal Internațional și um, doresc să privesc prioritar uh, nu numai cele mai importante cazuri, dar și uh, persoanele care sunt în detenție. Problema cea mai mare este că statul libian este disfuncțional. Aceasta este moștenirea regimului Gaddafi și între instituții există relații disfuncționale. Iar uh, sistemul judiciar este problematic, de aceea efortul este foarte mare. Ei au înțeles că vor beneficia de pe urma cooperării cu comunitatea internațională și cu Tribunalul Penal Internațional. Așadar, aici Uniunea Europeană trebuie să își accelereze eforturile de cooperare cu autoritățile libiene. Sigur că trecem printr-o perioadă dificilă, pentru că știm că autoritățile de tranziție um, se apropie de alegere. Ele au un statut destul de uh, slab, pentru că știu că nu vor uh, rămâne veșnic cu acest mandat și, de asemenea, uh, sistemul judiciar are mare probleme, este disfuncțional. Și, de asemenea, sistemul de securitate este lipsit de funcționalitate, pentru că nu există o armată reală și o poliție armată în Libia. Și singurul aparat care asigură siguranța în Libia este miliția. Și, în mod clar, printre milițieni, uh, foarte importantă este miliția Zinta. care este responsabilă pentru ultima parte a uh, Revoluției și uh, alungarea lui Gaddafi de la Tripoli ei sunt cu adevărat necesari, este nevoie de ei și au controlat de asemenea și aeroportul de la Tripoli, au transferat responsabilitatea către autoritățile naționale și acum autoritățile naționale roagă miliția să revină și să asigure aeroportul, pentru că au fost eficienți în asigurarea acestuia și nimeni altcineva nu a reușit acest lucru. Iată, acestea sunt dificultățile. Și astfel se explică și problemele uh, cu care se confruntă echipa Tribunalului Penal Internațional. Sigur că am adresat uh, întrebarea referitoare la TPI și uh, la noile partide care au fost înființate. Uh, s-a întâmplat să particip la o întâlnire, um, un training pentru jurnaliști libieni și am putut să vorbesc despre aceste chestiuni cu aceștia și într-un interviu public am menționat în mod foarte diplomatic toate aceste probleme. Pentru că lucrurile trebuie abordate cu diplomație. Trebuie să înțelegem care sunt îngrijorările libienilor. Îi trebuie să-i sprijinim pentru că, în mod evident, ei știu că există sume foarte mari de bani care există peste tot în lume și în Uniunea Europeană, controlate de uh, oamenii lui Gaddafi. Și există o amenințare reală și o teamă reală referitoare la faptul că oameni precum Saif, al-Islam, ar putea să folosească puterea lor uh, în afara țării pentru a folosi banii, nu numai pentru ei, uh, ci pentru a complota împotriva uh, noilor autorități libiene. Aceasta este o îngrijorare reală și uh, cred că și din acest motiv uh, putem să vorbim despre deținerea echipei de la Tribunalul Internațional Penal. Cred că există neînțelegeri de ambele părți și probabil nu a existat suficientă sensibilitate referitoare la aceste îngrijorări reale ale libienilor și referitoare la sensibilitatea extremă a miliției Sinta. Toate aceste lucruri au de-a face cu uh, puterea internă și distribuția ei la nivelul actorilor de la nivel intern. Deci, ceea ce am spus public a fost că Curtea Internațională Penală a um, înțeles lucrurile greșit, poate că a existat o neînțelegere și că Libia ar putea suferi de pe urma imagine negative create. Iar Libia are o imagine negativă în mass media pe care libienii nu o merită, pentru că libienii au progresat extraordinar de mult, lucru pe care îl observăm cu toții. Așadar, este incorrect uh, pentru că media internațională se concentrează asupra veștilor rele, nu asupra veștilor bune și sunt multe vești bune internaționale care ar merita promovate. De aceea am subliniat pentru interlocutorii libieni că a existat, că ar fi în interesul lor să uh, rezolve această chestiune în mod diplomatic, chestiune care vizează uh, funcționarii libieni uh, de la Curtea Penală Internațională deținuți. De asemenea, am subliniat așa cum a spus și reprezentantul Tribunalului Penal Internațional, că ar fi important pentru Libia să existe procese la care să fie supuse persoanele de top din Libia, uh, procese care să fie văzute ca fiind credibile de întreaga lume. Pentru că astfel sistemul judiciar din Libia ar avea de beneficiat și este nevoie de sprijin internațional pentru orice procese care se desfășoară în Libia de exemplu, sprijin din partea Tribunalului Internațional Penal. Pe lângă aceasta, vreau să vă întreb un lucru. Și vreau să spun încă o dată acest lucru. Activitatea Tribunalului Penal Internațional este foarte importantă pentru a putea uh, progresa cu investigațiile privind uh, violurile și crimele de gen împotriva bărbaților și femeilor în multe regiuni din Libia. Probabil că această chestiune nu va înainta foarte rapid dacă ar trebui să fie um, promovată de către autoritățile libiene, pentru că este vorba despre o societate foarte conservativă și de chestiuni extrem de sensibile. Însă, beneficiați uh, și există, există sprijin în Libia și pentru așa ceva. Um, în Libia s-au strâns și multe informații, multe probe pe această temă, care ar putea să fie puse la dispoziția dumneavoastră și Aș vrea să vă întreb un lucru. Ce face Tribunalul Penal Internațional? Ați menționat cazul uh, Zanussi, care este arestat în Mauritania. Și cred că noi, Parlamentul European, ar trebui să facem ceva și să se facă presiune asupra autorităților mauritaniene. Dar ce faceți în ceea ce privește persoane ca Musacusa sau Algamani, care au cooperat și ele cu serviciul de informații în ceea ce privește chestiuni uh, sensibile, precum torturarea oamenilor persoane care sunt considerate foarte importante în uh, încălcarea drepturilor omului și a torturii. Domnul Musa Cosa este în Arabia Saudită. De ce nu se vorbește despre a se face presiune asupra Arabiei Saudite pentru extradarea acestuia, de exemplu? În fine, Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult în ceea ce privește reformele judiciare. Pregătesc o notă privind ultimele mele concluzii uh, din Libia și sper ca în curând să vă pot pune la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gomes, pentru această intervenție foarte detaliată și pentru exprimarea punctului dumneavoastră de vedere. Acum voi da cuvântul domnului Sala Franca, coordonator PP. Eh, la Mulțumesc, doresc să urez bun venit eh, reprezentantei eh, TPI Parlamentul uh, se angajează în permanență în favoarea acțiunilor uh, Tribunalului uh, Penal Internațional, fie că este vorba despre un sprijin politic, fie că este vorba despre aplicarea acordurilor negociate cu țările terțe. M-aș bucura foarte mult uh, dacă persoanele din echipa tribunalului vor fi eliberate. Știți că toate instituțiile Uniunii Europene s-au angajat în favoarea procesului de tranziție din Libia. O delegație a deputaților europeni s-a deplasat în Libia și în același timp am uh, uh, primit în Uniunea Europeană vizita ministrului uh, de externe libian. Știm cu toții care este situația din această țară, care sunt procesele care trebuie să se întâmple și trebuie să vedem uh, dacă există incompatibilități din punct de vedere juridic jurisdicțional. Sigur că trebuie să înțelegem că după epoca Gaddafi, din punct de vedere instituțional, totul trebuie luat de la capăt, trebuie reconstruit în această țară. Uh, 4.000 de kilometri de frontiere terestre și 2.000 de kilometri de frontieră maritimă reprezintă de asemenea o miză foarte interesantă. Și trebuie asigurat un sistem de, sigur, de securitate care să răspundă cerințelor minime ale unui stat de drept. Aș dori să știu ce părere aveți despre procesele angajate împotriva celor trei persoane pe care le-ați citat și capacitatea Libiei de a continua organizarea acestor procese. Câteva cuvinte și despre capacitatea autorităților libiene de a asigura securitatea acestor deținuți. <clears throat> De asemenea, nu știu dacă putem vorbi despre tortură sau despre abuz, dar um, aș vrea să vorbim despre tratamentul aplicat persoanelor care au rămas loiale regimului Gaddafi. Anchetați și acest gen de cazuri intră și acesta în mandatul uh, Consiliului, uh, mandatul uh, Tribunalului Penal Internațional. Doamna Gomez a vorbit și despre Arabia Saudită și despre rolul acestei țări. Ce eforturi a făcut TPI uh, în legătură cu președintele Siriei. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum doamnei Lochbiller, care este președinta subcomitetului drepturi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și dumneavoastră pentru raportul prezentat. Din 3 în 5 iunie am fost la Tripoli și apoi am uh, călătorit uh, mai departe, iar abia ulterior au fost uh, reținuți angajații Tribunalului Internațional Penal. Nu știu ce au spus. Uh, pot să vă spun că am discutat cu doamna Drati, care este răspunzătoare de uh, colaborarea cu Tribunalul Internațional Penal, cu uh, viceministrul și cu cel care este responsabil pentru justiția de tranziție. Iar răspunsurile pe care le-am primit au fost următoarele. În primul rând, dacă Libia dorește să ratifice statutul TPI. În comparație cu Tunisia, s-a spus că nu există înțelegere pentru așa ceva, că este o dezbatere și o solicitare care este uh, adresată mult prea devreme. A doua întrebare. Cum vedeți colaborarea cu TPI? Uh, se salută statutul și se dorește ca procesul împotriva lui, lui al să aibă loc la nivel național. De aceea se solicită mereu, tot mai mult timp, se dorește o tergiversare temporală a procesului. De aceea doresc să vă întreb cum evoluează lucrurile în discuțiile pe care le aveți dumneavoastră cu autoritățile, pentru că dacă ar fi să ajungă în fața unei instanțe conform legislației naționale, atunci îl este posibil ca uh, pedepsa capitală să fie cea care uh, îi va fi impusă. Al treilea punct, și acesta se referă și la ceea ce a menționat doamna Gomez, este faptul că partenerii de discuție uh, doresc să colaboreze cu plăcere cu Tribunalul Penal Internațional, însă, în fapt, nu au niciun fel de control asupra deținutului, pentru că domnul, asupra domnului Al-Islam, și de aceea sunt oarecum neajutorați, pentru că nu s-a spus ce dorește miliția Zinta, uh, și anume dacă să fie predat unui guvern sau nu. Mie mi s-a spus că situația este oarecum lipsită de speranță, pentru că în uh, discuțiile cu reprezentanții oficiali lucrurile nu sunt clarificate. Există încercări de a se acționa conform standardelor juridice, însă, de facto, controlul și puterea este, sunt de partea miliției. De aceea, este greu ca Tribunalul Penal Internațional să se poziționeze în acest context, dar aș vrea să știu dacă apreciați că această situație s-ar putea schimba la un moment dat și dacă uh, miliția ar putea să ajungă să transfere uh, de, uh, deținutul. Criminal Court, Mr. Chrysler. Mulțumesc, îi dau acum domnului Chrysler. Mulțumesc, bun venit uh, celor două interlocutoare, spune domnul Chrysler Dörfler. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră detaliată, de asemenea și domnului Comes și uh, antevorbitoarei mele, pentru că ele au prezentat situația și ultimele evoluții în Libia. Cred că este decisiv pentru efectul internațional al TPI modul în care va fi soluționat acest caz al Libiei, modul în care TPI uh, se va poziționa și modul în care responsabilii din Libia colaborează cu TPI. Pentru că este un proces post-revoluționar și uh, este foarte important ca structurile care se formează să fie cât se poate de bine definite. Eu provin din München și doamna Piller știe cum stau lucrurile, știe care este, cum s-au comportat uh, cei din frăția și frații al islam. Ei au uh, locuit într-o vilă pompoasă și au mers în discoteci, deci noi avem cunoștințe referitoare la viața civilă a acestor persoane. Decisiv pentru noi va fi un lucru. Ce așteptați dumneavoastră din partea Uniunii Europene, respectiv ce așteptați să nu facă Uniunea Europeană? Pentru că cred că dacă se fac prea multe comentarii din prea multe părți uh, și acestea sunt adresate responsabililor libieni din diversele domenii, Cred că un asemenea tratament ar putea să fie contraproductiv. Important este să vorbim cu o singură voce și să avem un punct de vedere și o poziție clară. Iar uh, ministrul externe ai Uniunii Europene poate ar fi bine să o lase pe Cathy Ashton să ajungă la o poziție comună și să se exprime. Nu fiecare ministru de externe uh, să creadă că trebuie să se implice și să aibă o anumită atitudine față, această, față de această situație. Mă interesează cum uh, evoluează dezbaterea la ONU. Uh, aș vrea să știu dacă deținuții, funcționarii Tribunalului Penal Internațional sunt tratați bine, dacă există evoluții și cunoștințe noi, uh, care va fi atitudinea Națiunilor Unite mai departe și cred că ar fi foarte bine ca uh, tot mai multe state să adere la Tribunalul Penal Internațional. Până una alta, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru activitatea de la fața locului. Mulțumesc, domnule Kreisler Dörfler, și acum dau cuvântul doamnei Brandner. Um, mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru această prezentare. O întrebare, pentru că ați spus că și um, de partea libiană se pregătesc uh, cazurile judiciare și se colectează dovezile, iar dumneavoastră, rândul dumneavoastră, ați făcut exact aceeași activitate pentru a um, instrumenta acest dosar. Și vreau să vă întreb dacă există o cooperare din punct de vedere al probelor. Îi ajutați uh, pe libieni în acest sens? Poate că nu în viitorul imediat, dar peste câteva luni sau peste câțiva ani uh, sistemul va fi funcțional și veți putea eventual să transferați uh, gestionarea acestor cazuri uh, tribunalelor libiene. Probabil că mm, face parte într-adevăr din acest proces de, de, de, de vindecare și de, de restabilire ca aceste mm, dovezi și aceste probe să nu fie gestionate la nivel intern, însă cum um, gestionați informațiile pe care le primiți de pe teren? Cum um, vor uh, deveni acestea parte din atribuțiile și din activitatea Comisiei pentru restabilirea adevărului, a Comisiei pentru reconciliere? Uh, Cum vă vedeți eu rolul cu privire la aceste situații în care aveți probe, dar nu aveți neapărat uh, un uh, caz uh, bine instrumentat. Și în al doilea rând, Uh, există această percepție conform căreia Tribunalul Penal Internațional nu îi tratează pe toți la fel, nu tratează toți uh, inculpații la fel și ar fi bine să ne um, explicați ce este necesar, ce trebuie făcut pentru ca această percepție să fie schimbată. Mulțumesc! Are cuvântul acum cuvântul uh, coordonatorul din partea grupului GUE, domnul Mayer. Mulțumesc foarte mult reprezentantei uh, Tribunalului Penal Internațional pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. În primul rând, uh, doresc să-mi exprim solidaritatea, um, solidaritatea grupului meu uh, față de cele patru persoane care au fost răpite, n-aș spune care sunt deținute, dar care au fost răpite, de către un cerc care nu guvernează uh, cu adevărat Libia, uh, operațiune militară care, spun eu, este un adevărat dezastru pentru acest stat. Da, a fost un uh, dezastru. Pot să continui, domnule președinte, fără să fiu întrerupt? Spuneam că este vorba despre un dezastru pentru că nu s-a respectat rezoluția uh, Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, populația civilă nu a fost protejată, așa cum s-a promis. Și De aici provin toate aceste probleme. purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că cele patru persoane care lucrează pentru Tribunalul Penal Internațional ar putea fi eliberate dacă se furnizează informații privind Saif al-Islam. Deci informații legate de fiul lui Gaddafi. Așadar, se cer informații în schimbul eliberării unor oficiale internaționali. Așa că să nu vorbim despre detenție, pentru că dacă se vor eh, furniza acele informații, persoanele respective vor fi eliberate și este absolut inacceptabilă această situație. O situație haotică în care uh, triburile și milițiile armate și grupurile de uh, rebeli sunt uh, se confruntă, sunt uh, cazuri de mii de deținuți despre care nu se mai știe nimic. Și mă întreb dacă Tribunalul Penal Internațional poată să-i aducă în fața justiției pe toți cei responsabili din partea regimului Gaddafi și din partea uh, forțelor armate de tranziție. În ceea ce privește execuția lui uh, Gaddafi, cu toții am văzut uh, imaginile și nici aici nu trebuie să fie loc de impunitate. Pentru că dacă țara se, își dorește uh, o schimbare vărsarea de sânge nu mai este acceptată. Informațiile pe care ni le-ați furnizat cu privire la ancheta legată de cele 26.000 de incursiuni care au condus la victime nevinovate sunt de asemenea foarte importante. Cred că toți cei care au um, se fac vinovați de o infracțiune fie că e vorba de insurgenți, fie că e vorba de al lui Gaddafi, ei bine, toți cei care au comis aceste crime trebuie să fie anchetați. Așadar, aveți niște atribuții foarte dificile și aceste anchete ar trebui realizate cât mai rapid posibil. Răpirea unor persoane oficiale este ceva inacceptabil și aceste persoane nu pot să furnizeze niciun fel de informații pentru că trebuie să-și respecte uh, obligația de confidențialitate și de discreție. Și trebuie să cerem uh, eliberarea lor necondiționată. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum uh, domnului Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. În acest caz, cred că trebuie să fim și mai fermi decât am fost până acum. Și mă întreb, uh, în primul rând, următoarele lucruri. Știm că uh, Saif uh, il uh, Islam a fost perceput o perioadă ca un adevărat reformator. A călătorit în lumea întreagă și și-a uh, creat o reputație de susținător al reformelor. A fost primit bine peste tot și cred că deține niște informații informații foarte sensibile. Poate și pentru asta nu se face o presiune suficientă. Un exemplu, în Bulgaria am avut uh, cazul uh, asistentelor care au fost uh, uh răpite și Al-Saif a jucat un, al-Islam, a jucat un rol în uh, eliberarea lor. Uh, ca urmare, mă întreb ce s-a întâmplat cu cazurile de personal medical uh, care au fost acuzați de uciderea unor copii. Avem nevoie ca Saif al-Islam să apară în fața tribunalului și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă cu adevărat. Chiar dacă poate unii apropiați ai guvernului nu prea își doresc asta. Noi trebuie să arătăm însă că avem uh, pârghii la dispoziție și trebuie să utilizăm aceste pârghii. Și vă întreb, aveți sentimentul că există niște factori implicați care nu fac suficiente presiuni pentru a-l aduce pe Saif al-Islam în fața TPI. Mulțumesc, domnule Kirilov, pentru aceste mm, intervenții foarte importante și dau cuvântul acum uh, invitatei noastre care va încerca să răspundă mm, colegilor uh, uh, noștri și, și întrebărilor adresate de aceștia. Mulțumesc foarte mult Apreciez uh, întrebările foarte bune și prezentările deosebit de interesante ale colegilor uh, care s-au deplasat în Libia recent. Sunt informații foarte utile pentru activitatea noastră și voi încerca să uh, răspund uh, la aceste întrebări. În ceea ce privește um, Musacusa, Bagdadi și celelalte persoane de înalt nivel CAMAS care ar trebui să fie adăugate pe lista noastră. Continuăm investigațiile, continuăm ancheta, reunim informații. Suntem un tribunal penal și trebuie să facem o corelare între persoanele individuale și crimele uh, realizate și trebuie să facem asta dincolo de prezumția de nevinovăție. Uh, De asemenea, trebuie să luăm în considerare gravitatea uh, uh, crimelor, actelor comise. Nu vom putea să ne ocupăm de toate persoanele, de toți vinovații. Va trebui să ne ocupăm de cei, mai, uh, de, de cei care se fac vinovați de actele cele mai grave. Vom continua oricum anchetele și trebuie să le continuăm. Așa cum ați spus în raportul dumneavoastră, avem o situație limitată din punct de vedere al bugetului, deci un buget limitat și acest lucru poate afecta capacitatea noastră de a mm, face anchetele. Nu putem face totul în același timp, asta este clar. Însă credem că mm, acesta este mm, sensul în care trebuie să mergem. Ne-ați întrebat dacă autoritățile libiene ar putea la un moment dat să preia ele organizarea acestor procese. Nu privim uh, sistemul judiciar în întregime, ci ne uităm la uh, judecătorii care se vor ocupa de aceste cazuri și uh, nu avem capacitatea de a da un răspuns general despre situația sistemului judiciar din Libia am vorbit uh, mai ales la nivel individual, deci ne uităm la, la cazurile individuale. individuale. Și asta se leagă și cu um, pedapsa capitală, dacă și ea va fi uh, implicată în aceste discuții. Am uh, finalizat un caz, acum uh, ne ocupăm de al doilea caz. Sunt foarte multe lucruri pe care încă nu le-am uh, încheiat, însă complementaritatea nu ar putea funcționa dacă în sistemul național există o pedapsă mai gravă decât cea preconizată de TPI. Sigur că ea nu este exclusă de către judecători, dar este ceva ce nu am gestionat pentru moment, ceva cu care nu ne-am mai confruntat pentru moment și nici nu figurează în statut, deci este ceva nou. Um, m-ați întrebat și despre susținătorii lui Gaddafi. Când am primit jurisdicție din partea Consiliului de Securitate, am primit așadar competența de a ne ocupa uh, de uh, toate părțile implicate în acest conflict, începând cu februarie 2011. Suntem foarte determinați să avem o investigație imparțială și în ceea ce privește um, abuzurile care pot avea loc împotriva deținuților și acestea le tratăm cu foarte mare seriozitate. și apreciem observațiile dumneavoastră despre importanța de a face acest lucru și despre modul în care putem să încurajăm autoritățile naționale să preia și ele aceleași atitudini. În ceea ce privește, ceea ce privește pe colegii noștri, se pare că sunt tratați bine, uh, dar nu sunt liberi, sunt deținuți. Nu avem niciun fel de informații conform cărora ar fi tratați uh, prost. Uh, Încercăm să avem o abordare coordonată Și uh, sigur că este foarte important să coordonăm mesajul pe care îl transmite pe care îl transmite cu cel pe care îl transmite Catherine Ashton. Și uh, îi încurajăm pe toți uh, membrii autorităților uh, Uh, și, și, și Consiliul de Securitate, îmi cer scuze, a încurajat autoritățile din Libia să facă tot ce este posibil pentru a se, pentru a elibera cât mai rapid pe colegii noștri. Apreciem sprijinul pe care ni-l acordă Consiliul de Securitate. În ceea ce privește Siria, Arabia Saudită și crimele și infracțiunile care au fost uh, comise în alte părți, Uh, statutul de la Roma este un statut care este, la care se aderă în mod uh, voluntar și în conformitate cu acesta și cu rezoluția mm, ONU uh, ne îndeplinim noi misiunile și primim noi competență și jurisdicție. Însă aceste țări nu intră în competența noastră pentru că ele nu sunt părți ale statutului de la Roma. Ca urmare, nu, avem, nu putem face nimic în acest sens. Pentru moment, tot ce putem face este să citim ziarele. Consiliul de Securitate este cel care are toată puterea. De unde și importanta universalității, pentru care exista un singur sistem. Pentru moment există două sisteme, un sistem pentru părțile semnatare ale statutului de la Roma, uh, un sistem care prevede așadar uh, tragerea la a tuturor celor care se fac vinovați de infracțiuni și apoi mai este sistemul unde funcționează uh, Consiliul de Securitate al ONU, dar cu cât se alătură mai multe state acestui sistem, cu atât el va deveni unul universal, unitar. Avem într-adevăr o dispoziție care ne permite să mm, împărtășim informații statelor uh, pentru moment însă probele de care dispunem sunt cam aceleași uh, cu cele uh, care se află la dispoziția statului lipian. Însă nu, ideea nu este ca noi să devenim niște um, consilieri uh, tehnici pentru statele uh, de care ne ocupăm, pentru că exista un conflict, un litigiu apoi în uh, fața tribunalului. Uh, noi trebuie să-i punem uh, sub acuzare uh, și nu putem în același timp să, să, să le oferim uh, un, un astfel de sprijin tehnic, dar până acum uh, cooperarea a fost foarte bună din punct de vedere al colectării probelor și nu anticipăm niciun fel de probleme din acest punct de vedere și cred că aproape am încheiat răspunsurile. Uh, m-ați întrebat ce facem uh, cu persoanele care nu-și doresc neapărat ca Saif al-Islam să vină în fața tribunalului. Um, Sigur că vom uh, utiliza uh, mecanismele prevăzute prin statut și vom sprijini pe judecătorii uh, Tribunalului Penal Internațional. Vom uh, uh, face presiune asupra Libiei să respecte acest statut și judecătorii vor decide Uh, ce proceduri trebuie să fie realizate la nivel național și care uh, intră în competența Tribunalului Penal Internațional. Mulțumesc uh, pentru ocazia de a mă exprima și eu. Eu lucrez direct cu Comisia de Anchetă și am început deja din noiembrie să lucrăm pe teren în Libia. Am avut o cooperare foarte bună uh, Um, cu libienii în acest uh, proces de anchetă. Ne-au uh, furnizat foarte multe indicații, foarte multe indicii uh, pentru identificarea probelor și ei, la rândul lor, au uh, colectat foarte multe probe. S-a vorbit despre Mahmoud al-Baghdadi, despre fostul prim-ministru, despre Saif al-Islam, uh, care mm, uh, și-au lăsat uh, birourile intacte, deci acolo sunt disponibile în continuare foarte multe probe. S-au făcut de asemenea interceptări, sute de interceptări de apeluri telefonice. Și am văzut că mm, o parte din uh, probe și o parte din uh, martori uh, sunt într-adevăr comuni. Dar așa cum a spus Olivia, judecătorii sunt cei care vor lua decizia între ce se întâmplă la nivel național și ce se întâmplă la nivelul TPI. Judecătorii pot decide o audiere, organizarea unei audiere, așa cum au cerut libienii. Uh, și vor uh, stabili un calendar al procesului. Judecătorii pot cere Libiei să prezinte evoluția situației la un anumit moment și Este adevărat că inițial uh, procurorul libian uh, a fost uh, foarte clar și ne-a spus că ancheta sa este una um, um, națională și că noi suntem niște observatori din exterior, însă cu timpul i-am arătat că informațiile pe care le colectează în cadrul procesului său sunt informații de ordin public, um, la care toată lumea trebuie să aibă acces. Ca urmare, acest proces de fixare a unui calendar pentru toate aceste proceduri uh, uh, vor permite poporului libian să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă. În legătură cu pedapsa capitală, există viziuni foarte diferite de cele două părți. Din câte înțeleg, în statut se prevede că uh, nu se va cere uh, statelor uh, semnatare să își schimbe uh, poziția în ceea ce privește pedepsa capitală. Și în fine, Libia a făcut o intervenție foarte interesantă în mai în fața Consiliului de Securitate. Reprezentantul permanent a spus că li s-a părut important să stabilească situația fiecarei victime din Libia, indiferent uh, de ce tip de victimă uh, este vorba. Este o misiune imensă. Um, deci, în plus față de Gaddafi, se dorește uh, tratarea situației tuturor victimelor și este important să le oferim sprijin în acest sens, dar sigur că trebuie să vedem cum pot fi ajutați să facă acest lucru cât mai bine. Mulțumesc, domnul Kirilov dorește să ia cuvântul. Îmi cer uh, scuze, dar nu mi s-a răspuns la întrebarea mea. Respectiv, credeți că există actori, sau mm, atât în Limbia cât și aici, care ar avea un interes ca Saif al-Islam să nu ajungă în justiție și credeți că e nevoie de o, de o mai mare presiune politică pentru a, ca el să fie judecat? Îmi cer scuze, am încercat să vă dau un răspuns diplomatic, poate a fost prea diplomatic. Da, e foarte important ca presiunea să intervină în cooperarea cu justiția și ca SAIF uh, să fie trasă la răspundere. Deci uh, tribunalul sau autoritățile naționale trebuie să uh, hotărască, dar e important să exercităm acest tip de presiune. Uh, Bineînțeles că nu toată lumea, în toate situațiile uh, există uh, persoane care și-ar dori ca unii să nu ajungă în justiție, dar e foarte important ca noi cu toții să continuăm să exercităm presiune pentru ca el să fie tras la răspundere. Sigur că nu neapărat uh, tribunalul trebuie să facă acest lucru, poate că judecătorii hotărăsc că libienii pot să îl pedepsească. Mulțumesc! Doar o întrebare. Doamna Comeș, în contactele pe care le-am avut uh, cu libieni în acest uh, weekend, am rămas într-adevăr cu această impresie că unele forțe vor încerca să îl uh, um, să, să împiedice judecarea lui Saif și altora. Și poate chiar mai rău s-ar putea să fie un complot împotriva situației actuale. Și de altfel Uh, acestea ar fi uh, motivațiile împotriva Tribunalului Penal uh, Internațional, dar e o mare neînțelegere. Am constatat că opinia publică sprijină această acțiune, deși era la curent că imaginea Libiei urma să sufere și, pe de altă parte, doreau ca cooperarea cu TPI să continue. Dar cei care îl uh, rețin sau chiar îl sequestrează, sunt uh, de acord că uh, sequestrează personalul TPI. Mm, subiectul este foarte important. E un moment crucial. Domnul Sarafranc a cerut și el cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să știu și ceva despre situația umanitară a celor care sprijină pe Gaddafi. Această întrebare am pus-o și nu mi s-a răspuns. Foarte pe scurt, dacă se poate. Domnule Salafranca, întrebarea dumneavoastră nu a fost foarte clară, domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, nici eu n-am primit un răspuns la întrebarea mea în legătură cu uh, această răpire extrajudiciară a lui Gaddafi. Curtea Penală Internațională va declanșa o anchetă sau nu? Domnul Salafranca, vă rog, dacă se poate să mai puneți o dată întrebare. Au fost câteva emise, câteva acuzații în legătură cu situația reală. S-a sugerat că acești, uh, uh, uh, cei care îl sprijină pe Gaddafi și care sunt în închisoare au fost schinduiți, au fost torturați. Eu nu am cifrele, dar dacă ne-ați putea da câteva date despre acești, acești prizonieri, după aceste întrebări vă dați seama cât de important este acest subiect pentru noi. Deci vă rog. O să încerc să răspund succint. În ce privește uh, asasinatele extra, asasinatul uh, extrajudiciar al lui Gaddafi, am încercat să dau un răspuns diplomatic, dar nu a fost înțeles. Într-adevăr, toate asasinatele vor fi examinate, vor fi lansate anchete. Procuratura, chiar de la început, a spus că această, uh, acest asasinat ar putea fi considerat uh, o crimă de război. Uh, dar uh, va trebui să vedem care sunt cazurile care trebuie să fie aduse în fața justiției, bineînțeles să uh, stabilim o prioritate, cum adunăm probele și așa mai departe. Deci e un proces uh, îndelungat, avem jurisdicție și în mod practic am spus că ar putea fi considerat o, o, o crimă de război și deci uh, deocamdată examinăm acest caz. În ce privește deținuții uh, susținătorului Gaddafi, cel mai bine ar fi să vă uitați la raportul de anchetă al Comisiei din martie 2012, în care se spune că există mii de astfel de, uh, de uh, arestați. Și s-ar putea să fi fost ca ei să fi fost torturați. Uh, în rapoartele cu libieni am încercat să spunem că e foarte important ca aceste, aceste persoane să fie puși dați în mâna autorităților naționale, să fie lansate anchete și dacă există acte de tortură sau de abuz, acestea trebuie să fie încet libertate, dar uh, în orice caz trebuie să așteptăm uh, follow-up-ul la raportul comisiei. Aș dori să vă mai spun că libienii ne-au spus că intenționează să lanseze o anchetă, să uh, examineze asasinatul lui uh, Gaddafi. Gaddafi nu știu dacă e o prioritate, dacă uh, s-ar putea să fie primul caz tratat de procuratură, s-ar putea să fie prost primit, dar în orice caz e foarte clar că dacă această anchetă nu are loc și impunitatea va fi prost percepută, deci va trebui să găsească un echilibru. Uh, Uh, m-ați întrebat în legătură cu un eventual complot. Cred că TPI a ajuns la concluzia că trebuie să examinăm situația celor care au activat înainte, în afara granițelor Libiei în ce privește răspunderea lor, dacă ar putea fi trași la răspundere sub mandatul nostru. Și încă o dată, aici libienii și-au exprimat uh, dorința de a coopera. Există foarte multe persoane în afara jurisdicției lor, dar dacă citiți uh, uh, presa, vă dați seama că familia Gaddafi este încă foarte activă și probabil că în afara mandatului nostru există chestiuni de securitate care ar putea să fie uh, discutate cu Libia pentru a vedea cum putem gestiona o astfel de situație. Mulțumesc, vă mulțumim, mulțumim invitatelor noastre pentru prezența la ședința noastră. Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră de uh, a face justiție, deci în orice caz comisia noastră vă susține în acest demers. Okay, now we continue because we would like to... Uh, o să continuăm pentru că am dorit să terminăm la timp, dacă se poate, și avem un raport, strategia uh, pentru digitală, o strategie privind libertatea digitală în politica externă UE va fi prezentat de doamna Șache și aș dori să o rog să ne prezinte acest document. Doamna Șache, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vom avea un prim schimb de vedere pe baza uh, unui uh, document pe care l-am uh, discutat cu raportorii din umbră, dar și cu părțile implicate în general. L-am pus uh, pe internet și aș dori să vă rog să vă aduceți contribuția la acest document pentru ca eu să pot fac uh, primul proiect de raport oficial. Noi, deputații europeni, avem o ocazie unică de a coopera pentru a uh, pregăti această primă strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE. Și aș dori să evidențiez câteva din aspectele cheie în joc, pentru că e vorba de o, un domeniu foarte vast în care au loc uh, evoluții foarte rapide, uh, evoluții tehnologice, felul în care tehnologia influențează viața de zi cu zi, dar și politica externă. Și pentru a structura puțin uh, această, uh, această dezbatere, aș dori să organizez uh, dezbaterea privind documentul pe care îl aveți în mape și îi loc pe colegi să-mi facă sugestii în ce privește prioritățile lor. Dacă se poate, în această săptămână, probabil că nu chiar astăzi, o să încerc să preiau toate aceste sugestii înainte de primul proiect de raport, pentru a da dovadă de spirit constructiv. Așa cum am spus, tehnologia și nu cred că cineva uh, trebuie să fie convins în acest sens, are o influență revoluționară asupra vieții noastre și uh, a uh, declanșat uh, foarte multe schimbări, evoluții în Uniunea Europeană, dar și în afara granițelor noastre. Unele politici sunt deja în vigoare, unele state membre au uh, făcut din uh, accesul la internet un drept fundamental și adevărat Comisia Europeană e de acord că libertatea digitală ar trebui să fie considerată un criteriu de la Copenhaga pentru uh, statele noi candidate la aderare Uniunii Europeană și recent a fost lansat așa numita strategie No Disconnect, care are menirea să se asigure că libertatea digitală uh, ca parte, face parte din uh, strategia noastră privind drepturile omului și că uh, e integrată și instrumentul uh, pentru democrație și drepturile omului din uh, Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că potențialul de a uh, asigura libertăți uh, fundamentale se aplică și în acest domeniu și în politica externă a Uniunii Europene. Am văzut ce s-a întâmplat în primăvara arabă, revoltele din aceste țări și trebuie să găsim un echilibru între securitate, securitatea pe internet și noile amenințări și libertățile individuale care trebuie să fie garantate. Deci, Trebuie să analizăm și alte chestiuni, precum uh, comerțul și dezvoltarea, și să ne asigurăm că în diplomația noastră suntem mai eficienți când folosim noile tehnologii în mod corespunzător. Și o să evidențiez câteva din motivele de îngrijorare pe care trebuie să le examinăm. Pe de o parte, noile amenințări la adresa securității. În ultimile luni, un virus numit Flame a făcut un atac pe internet, înainte atacul Stuxnet, Stuxnet cu, la adresa Iranului și ne-am întrebat uh, cum ar trebui să tratăm aceste atacuri, cine trebuie să fie tras la răspundere și dacă acest uh, atac pe internet reprezintă un act de război, deci se poate aplica articolul 5 din Convenția NATO, dacă, de exemplu. Parlamentul European a început să considere infrastructura TIC o infrastructură critică și aceste noi amenințări, dezbaterile cu privire la aceste noi amenințări sunt foarte aprinse. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu supraevaluăm aceste amenințări. Pentru că Uh, nivelul de frică și consecințele pot scăpa uh, de sub control uh, în direcții nebănuite, de nedorit. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că și securitatea este asigurată. Deci, Uniunea Europeană trebuie să păstreze echilibrul între securitate și libertăți. În uh, domeniul drepturilor omului, uh, această luptă a continuat online și noile tehnologii, așa cum a fost recunoscut și de către raportorul uh, de la ONU cu privire la libertatea de exprimare, reprezintă un factor care permite drepturilor omului să se afirme, libertatea de exprimare, dar și libertatea de asociere și constatăm în documente uh, că sunt denunțate tot mai multe încălcări ale drepturilor omului, dar și uh, jurnaliștii uh, consideră că libertatea de exprimare este amenințată. Datorită acestui potențial ridicat de nerespectarea drepturilor omului, constatăm tot mai multe încercări de a controla oamenii prin folosirea noilor tehnologii, a cenzurii în masă. Cetățenii de rând sunt, sunt controlați. Trebuie să recunoaștem că metodele de control ale unor guverne sunt foarte sofisticate. Ele controlează foarte bine aceste instrumente, în orice caz mult mai bine decât o facem noi în societățile noastre. Apoi, granițele între țările opresive și uh, democrații sau societăți libere, cum le numim, uh, precum cele din Europeană, sunt din ce în ce mai vagi. Prin comerț, cercetare și dezvoltare, punerea în comună a tehnologiilor, prin uh, exporturi, ne dăm seama că uh, tehnologii, sisteme tehnologice uh, foarte periculoase sunt exportate de către Uniunea Europeană înspre regimuri autoritare și uh, uh, sistemul lor de control. Deci ne lipsește în Europeană un sistem de tragere la răspundere și trebuie să ne asigurăm că politicile noastre într-adevăr sunt la înălțimea evoluțiilor tehnologice. Și în acest sens trebuie să cooperăm și cu actorii privați, noi decidenții politici, orice guvern n-are cum să se descurce singur în acest domeniu pentru că infrastructura, tehnologiile de tip hardware sau software sunt uh, dezvoltate, această tehnologie este pusă la punct în companii private, deci trebuie să ne asigurăm că avem o cooperare fructuoasă, de calitate, între sectorul privat și sectorul public, dar și cu societatea civilă și cu utilizatorii, cu publicul în general. Și ar trebui să fie o situație din care să avem toți de câștigat, din care Uniunea Europeană să își uh, intensifice eforturile de a ajuta companiile care se află la ananghie. Avem foarte multe exemple în acest exemplu. De exemplu, Vodafone, cel mai mare furnizor, operator de conținut din uh, Euro, uh, Europa, uh, Mubarak, în încercarea de a oprima poporul său, a restricționat accesul Vodafone în această țară. Deci trebuie ca, prin presiune politică, să spunem nu acestor comportamente extreme. Pe lângă politicile noastre, avem de-a face cu o altă provocare, cea a guvernanței pe internet cum putem coopera cu alți factori implicați pentru a ne asigura că, pe de o parte, internetul rămâne deschis și se poate dezvolta în sine, dar, pe de altă parte, că suntem ocrotiți de măsuri uh, luate de către economiile emergente sau alți actori mondiali care încearcă să controleze uh, tot mai mult situația prin intermediul internetului și care folosesc uh, organizațiile uh, Uh, internaționale în acest sens. E foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o strategie foarte clară, să vedem cum putem să uh, folosim aceste platforme internaționale și cum putem să coopera cu acești, uh, acești actori multistatali, dar să implicăm și societatea civilă, utilizatorii, mediul de afaceri pentru a împiedica pentru, a, pentru a ne asigura că nu ratăm ocazii foarte importante, inclusiv în domeniul uh, drepturilor omului, uh, nu, ne, uh, nu, nu suntem amenințați de aceste atacuri pe internet. Și chiar dacă vorbim de impactul asupra relațiilor politice externe ale Uniunii Europene, ca și în domeniul drepturilor omului și în alte domenii, trebuie să ne asigurăm că avem politici foarte clare pentru a ne păstra credibilitatea în lume. Deci nu poți să faci o diferență între politicile interne și politicile externe în totalitate. O să mai menționez două domenii care reprezintă o adevărată oportunitate pentru noi și apoi o să mă opresc și sper să uh, avem o dezbatere interesantă în domeniul dezvoltării. Statele cele mai sărace și Uh, în statele cele mai, regiunile cele mai sărace din lume, noile tehnologii uh, vin cu noi șanse de afirmare, uh, de exemplu, după crize, situația de reacție, punerea în comun de informații, furnizarea de asistență și așa mai departe, pot fi puse în valoare și folosite prin noile tehnologii. De asemenea, infrastructurile pot fi folosite pentru a garanta accesul la uh, cultură, la informare, la uh, cunoștințe, dar și pentru acordarea de asistență macrofinanciară pentru a ajuta aceste tehnologii mai puțin, uh, aceste țări mai puțin dezvoltate. În ce privește prezența Uniunii Europene ca actor global, cred că ar trebui să avem o abordare uh, uh, o abordare neconvențională să, în domeniul uh, diplomației, de exemplu, să combatem extremismul și să uh, încurajăm cooperarea. Avem proiecte în Uniunea Europeană care uh, sunt menite să facă acest lucru. Europeana, un site internet care uh, uh, difuzează conținut cultural european, dar e doar un exemplu izolat și acum, în momentul în care se înființează Serviciul pentru Acțiune Externă al Uniunii Europene, nu cred că ar trebui să ratăm această șansă a noilor tehnologii. Și la fel, și oportunitățile pe piața internă. Avem informații care sunt latente în instituțiile europene pe care ar trebui să le punem la dispoziția publicului larg uh, din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene și prin aceste noi tehnologii putem uh, garanta accesul la informații și astfel dăm dovadă de transparență și invităm pe cetățeni să uh, facă parte din procesul nostru de luare a deciziilor și să-și facă cunoscută poziția față de deciziile noastre. Deci, pentru a conchide, cred că ar trebui să avem o sinergie între politicile noastre de securitate, de comerț, de dezvoltare, pentru a folosi uh, pârghia pe care o reprezintă Uniunea Europeană și având în vedere noile evoluții tehnologice, este foarte important să ținem cont de uh, toate aceste aspecte uh, în mod strategic, să implicăm politicienii, mediul de afaceri și societatea civilă și aștept cu nerăbdare să cooperăm pe acest dosar. Very much. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Iată, avem de-a face cu un paradox. Doream uh, să intrăm în Europeană pentru a ne asigura că scăpăm de astfel de, uh, de, de, uh, de, de sisteme represive. Și iată, ajungem la un cerc vicios. Cu cât este telefonul mai performant, cu atât controlul este mai ascuțit. Doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. E un raport foarte important, într-adevăr, și salut tot ce a făcut uh, colega noastră Mariete Șache în acest uh, document de lucru. E un adevărat pionier în Parlamentul nostru pe această temă, care într-adevăr este foarte, foarte importantă. Aș dori să fac două observații. În primul rând, trimiterea de la pagina 3 la acești, uh, aceste virusuri, uh, Flame și Stuxnet. Așa cum a spus, considerăm deci credem că Lix ar fi la originea lor, dar uh, Casa Albă nu a infirmat, dar nici nu a confirmat aceste afirmații. Deci nu știm sigur dacă SUA, probabil în cooperare cu Israelul, probabil cooperând cu Israelul, nu numai că au pus la punct, dar și au uh, desfășurat uh, atacul Stuxnet împotriva programului uh, nuclear iranian. În orice caz, se pare că ei ar fi la originea Flame. Și se pare, eu nu prea mă am cu noile tehnologii, dar uh, flame înseamnă de fapt că Uh, Flame nu a putut să fie neutralizat de un antivirus. Doi ani de zile au fost petrecuți uh, de către aceste firme antivirus pentru a colecta informații, dar totuși el a reușit să se strecoare și deci nu a putut să fie uh, neutralizat. Programatorii la uh, originea lui Flame au fost uh, persoane de geniu, ne-am cam speriat. Dar, în orice caz, în cadrul dialogului transatlantic uh, de weekendul trecut am ridicat această problemă, am discutat de atacurile pe internet și, într-adevăr, au fost vorbitori. Nu cred că e o problemă faptul că dezvolui acest lucru. S-a spus că consilierul pe această temă pentru Uh, Cathy Ashton, îmi scapă numele, dar e uh, din Estonia. În orice caz, ea, uh, s-a, ea, este foarte expertă, a acumulat experiență în acest domeniu, a lucrat și la NATO și acum lucrează la Serviciu pentru Acțiune Externă, deci o persoană cu multă experiență și poate că colega așa chiar putea să verifice mi s-a promis că o să-mi fie trimise linkurile, dar în urmă cu două săptămâni a avut loc un eveniment, o conferință de trei zile Uh, sub egida NATO, uh, la care au participat juriști internaționali la nivel înalt, uh, care au discutat exact acest subiect, dacă atacurile pe internet pot fi considerate un act de război. Dacă doriți punctul meu de vedere, eu am participat la această dezbatere între deputații europeni și membrii Congresului American nu am obținut o confirmație foarte clară, se tot mișcă terenul aici. Am considerat, în orice caz, noi am pornit de la această premisă că SUA a pus la punct arme uh, și le-a și folosit, ceea ce sigur că mm, creează creăm confuzie. Nu știm cum putem aborda această problemă a armelor Uh, de pe internet și a criminalității pe internet, a criminalității digitale dacă un atac pe internet poate fi considerat un atac de război, o declarație de război și dacă se aplică uh, legislația din acest domeniu, dreptul penal și așa mai departe, trebuie să vă mărturisesc că eu nu știu uh, cum putem uh, uh, proceda, deci uh, ar trebui să avem un dialog mai structurat uh, cu omologii americani pe această temă, dar cum putem să îi uh, descurajăm pe ceilalți să ne atace pe internet dacă chiar SUA face acest lucru? Uh, nu știu cum am putea proceda, e un subiect foarte delicat, dar deocamdată dacă Marice nu e la curent cu această conferință, doream doar să-i atrag atenția asupra ei, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne gândim, să reflectăm cum putem proceda pe viitor. Știm că rușii și chinezii își doresc să avem o convenție la nivel internațional pentru controlarea uh, armelor pe internet și Trebuie ca acest uh, subiect uh, să fie bine înțeles și în UE, uh, pentru că se pare că China și India doresc, să, China și Rusia, îmi scuze, doresc să primească un sprijin internațional pentru a continua, acces, pentru a controla accesul pe internet. Poate nu vrem să intrăm chiar în această, în această cursă, în această Dar să vedem uh, cum putem uh, proceda cu, uh, cu dușmanii când chiar prietenii fac lucruri nu chiar, nu chiar cinstite. O a doua întrebare în ce privește tehnologiile de tehnologie unică. Bineînțeles că avem sistemul pentru tehnologie dublă și acest sistem de licențe. Uh, Mariete știe că am discutat cu multe NG-uri în legătură cu această tehnologie cu adevărat uh, îngrozitoare, care ne sperie, care e acum pusă la punct și care este exportată înspre companiile externe și fără îndoială, care se află și la dispoziția serviciilor noastre secrete europene. care sunt comercializate în, la evenimente târguri din uh, Europa și e clar că ar trebui să vedem ce exportăm. E vorba de uh, competențe tehnologice foarte performanțe de a intercepta și de a controla comunicările. Deci uh, aștept uh, sugestiile și sprijin tot ce s-a spus în document. Mulțumesc. Dacă dorim ca un sistem să fie eficient, trebuie să, de control, să-i lași pe, trebuie să-i lași pe oameni să se exprime libere. Mulțumesc acum, doamna Oioland. Chairman, um... Mulțumesc. Și eu aș spune că este un raport deosebit de important și aș fi vrut să spun mai multe, însă Sarah a vorbit deja despre securitatea cibernetică și cred că această securitate cibernetică uh, merită chiar un uh, raport separat și o abordare separată, pentru că în acest document avem uh, deja Uh, niște tematici foarte importante reunite sub aceleași umbrelă, aceeași umbrelă, însă Uniunea Europeană trebuie să aibă o mm, abordare și mai aprofundată în ceea ce privește securitatea cibernetică, amenințările fiind din ce în ce mai grave. Dacă se păstrează această componentă în primul stadiu al raportului, atunci ar trebui să vedem ce fac și celelalte instituții, celelalte organizații, ce cercetări au realizat. Există un uh, centru specializat în uh, Tallinn, de exemplu în Estonia, care colaborează cu NATO și care lucrează deja de mai mulți ani pe aceste teme și analizează legislația uh, actuală din statele membre și încearcă să o armonizeze. Așadar, trebuie să ne inspirăm și din ceea ce au făcut celelalte instituții și celelalte organizații internaționale. Când vorbim despre securitatea cibernetică, trebuie de asemenea să uh, încurajăm statele membre ale Uniunii Europene să coopereze mai îndeaproape în acest domeniu, pentru că uh, avem de a face cu amenințări comune și există, din păcate, o lipsă de voință pentru o cooperare mai strânsă și pentru o um, comunicare mai bună a informațiilor între statele membre. Și Aș vorbi și despre credibilitate, un lucru iarăși foarte important atunci când vorbim despre statele membre ale Uniunii Europene și despre libertatea despre care vorbea și uh, președintele de ședință, despre cât de departe pot merge autoritățile în interceptarea apelurilor telefonice și a traficului pe internet. Este un subiect foarte delicat și care este dezbătut acum în uh, Estonia, chiar la nivel de prim-ministru. Cât suntem de liberi, uh, cât suntem de siguri și cum uh, integrăm uh, libertatea internetului ca un drept uh, uman în politica noastră externă și cum putem acționa ca un model pozitiv pentru celelalte țări din lume. Uh, dacă vrem să fim un astfel de model, trebuie să ne asigurăm că lucrurile stau bine în ograda noastră și acesta este iarăși un aspect care ar putea fi tratat separat uh, de acest Parlament, poate de alte comisii, nu neapărat de către comisia noastră. Probabil că sunt alte comisii care ar trebui să uh, se ocupe de perspectiva legată de drepturile omului și de libertăți. Mulțumesc, doamna Gomes. Înțeleg preocupările exprimate de Mariete în acest raport privind libertatea digitală, nu trebuie să uităm că nu vom avea libertate digitală fără securitate. Este un echilibru fundamental. Mai ales în această lume nouă în care depindem din ce în ce mai mult de aceste tehnologii. Pentru că, într-adevăr, nu mai facem nimic astăzi fără să profităm de resursele cibernetice. Iar abuzurile și tentativele statelor de a îngrădi această libertate reprezintă o amenințare la adresa drepturilor omului și la adresa libertăților fundamentale, însă Există și multipli actori non-instituționali, non-statali, care scapă oricărui control și care ne pot limita drepturile și libertățile, inclusiv dreptul la viață, manipulând și utilizând spațiul digital. Astăzi am avut o întâlnire cu niște experți care vorbeau despre crearea unui centru de combatere a criminalității cibernetice în cadrul Europol, o acțiune deosebit de importantă din punctul meu de vedere și trebuie să ne asigurăm că statele membre investesc într-o astfel de uh, inițiativă. Și trebuie să-i sensibilizăm Uh, să sensibilizăm statele membre uh, cu privire la această necesitate de a coopera respectând libertățile fundamentale, dar fără a permite terților uh, să le pună în pericol. Și mă gândesc la criminalitatea cibernetică, mă gândesc la exploatarea copiilor, în scopuri uh, sexuale. Mă gândesc la centralele nucleare și la utilizarea lor abuzivă. Așadar, așa cum a spus Sara, citind uh, studiile care se fac în Statele Unite, vedem că abordarea este diferită acolo. Într-adevăr, sunt foarte multe aspecte la care, pentru care trebuie să cooperăm și trebuie să investim mai mult în această cooperare pentru a înțelege limitele care trebuie să existe din punct de vedere a libertăților individuale și a dreptului uh, la viață privată dar în același timp trebuie să înțelegem care sunt mizele. Pentru că unele țări au deja o experiență în acest sens, cum este Estonia. Posibilitățile de um, afectare negativă a vieților și a politicilor noastre sunt imense trăim într-o lume globalizată, bineînțeles. Domnule președinte, dar există un raport privind securitatea cibernetică în uh, cadrul Comisiei SEDE. Și, într-adevăr, trebuie asigurată aici o cooperare. Domnul Salafranca, acum vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, în primul rând, raportoarei pentru acest document de lucru. legat de raportul din proprie inițiativă. Este un subiect nou pentru un raport. Documentul este relevant, este bine structurat și face corelări cu niște aspecte foarte importante, oferind concluzii operaționale. Cred că uh, internetul uh, ne schimbă viața de zi cu zi și cred că doamna Gomez um, a avut dreptate să se concentreze pe importanța acestei noi situații. Avem armate care nu reprezintă niște inamici vizibili. Și avem inamici care la rândul lor nu se bazează pe armate gândindu-mă la atacurile cibernetice, cred că exemplul Estoniei este unul foarte bun. Și un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel al libertății digitale și al drepturilor omului. China, Iran, Tunisia au fost uh, luate aici um, ca exemplu, cazul um, primăverii arabe. Uh, și să ne gândim și la ceea ce se întâmplă în Cuba și la accesul la um, mijloacele mobile de comunicare. Sunt foarte mulți factori care trebuie luați în considerare aici. Și în uh, Statele Unite, subiectul este pe agenda uh, zilei, sunt foarte multe companii implicate, însă Uniunea Europeană ar trebui să preia rolul de lider în acest domeniu. Se vorbește și despre posibilitatea de a aplica niște restricții pentru anumite produse și pentru anumite mm, companii din punct de vedere comercial și trebuie să facem diferența între pozițiile etice și ceea ce este legal. Trebuie stabilite niște reguli foarte clare ale jocului care să meargă dincolo de orientările oferite de comisie, mai ales în cazurile în care Uniunea Europeană aplică sancțiuni comerciale în aceste momente de criză avem nevoie de niște reguli clare ale jocului și de niște imperative etice care să fie compatibile cu legislația elaborată de Uniunea Europeană. Diplomația digitală este iarăși un aspect foarte interesant. Și cred că Avem posibilități interesante de cooperare aici. Anumite entități, cum este adunarea Eurolat, pot servi de forumuri și s-ar putea vorbi și despre utilizarea altor instrumente Venind acum la principiul de nerestricționare a tehnologiilor care contribuie la libertate, cred că trebuie să vorbim de zonele, situăm în continuare în domeniul acordurilor comerciale, atunci lucrurile sunt clare. Însă, dacă luăm relațiile Uniunii Europene la nivel individual cu statele terțe, lucrurile se schimbă și în încheiere asistăm la o epocă uh, care a fost denumită epoca digitală, epoca nucleară, însă trebuie să se creeze o conștiință digitală. Și aici stă puterea de a schimba lumea. Este un raport important, interesant. Dimensiunile problematice au fost abordate într-un mod foarte bun și cred că Uniunea Europeană ar trebui să își asume un rol de lider în acest domeniu deosebit de important. Problema este, spune domnul președinte, că tinerii se adună și uh, rămân um, subjugați de această lume digitală. Mulțumesc, doamna Șache, în încheiere. Thank you so much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile dumneavoastră inițiale. Cred că sunt câteva lucruri care au devenit cât se poate declare. Majoritatea comentariilor s-au axat pe îngrijorări care vizează securitatea. Există un raport separat pe securitate uh, pe care îl tratează Comisia SEDE. Există foarte multe chestiuni de care trebuie să ne ocupăm, de aceea pe aceasta, securitatea, o voi lăsa pe, uh, la latitudinea raportului respectiv. Sigur că trebuie să o menționez și pe aceasta, pentru că nu putem să o eliminăm cu trotul în discuție, dar doresc să răspund în special doamnei Gomez. Ceea ce am învățat din abordarea um, dinainte este că nimeni nu este de acord cu faptul că nu trebuie să tratăm toate măsurile. Este însă important ca măsurile să fie adecvate, să nu fie sofisticate. Uh, nu trebuie să luăm măsuri care să ne restricționeze nouă libertățile și să ajută pe inamicii noștri. Și pentru a-i răspunde și colegii mele, doamnei Sarah Latford, care s-a referit la virus și la de unde pot veni aceștia și cum ar trebui tratați uh, de către comunitatea internațională. Da, într-adevăr, analizăm acest lucru cu atenție și este important ca Uniunea Europeană să uh, se hotărească cum dorește să trateze aceste lucruri, nu numai statele membre, ci toate părțile implicate, instituțiile, membrii noștri. Într-adevăr, este o provocare uriașă, dar putem să-i facem față și mă voi asigura că vom lucra pe marginea acestei chestiuni. Uh, sigur că uh, echilibrul între securitate și uh, libertate este răspunsul corect la întrebarea doamnei Oiuland și credibilitatea trebuie să uh, fie dată în continuare. Domnule Salafranca, sunt de acord cu dumneavoastră. Există mult spațiu pentru a trata mai multe chestiuni la secțiunea diplomație și sunt de acord cu dumneavoastră și în ceea ce privește faptul că tehnologia ne-a schimbat viața, dar nu a schimbat uh, natura umanității. De aceea trebuie să fim atenți unde avem de face cu o situație cu totul nouă sau unde tratăm diferite aplicații a legilor, a politicilor în contexte diferite. Acest lucru uh, se încadrează și în contextul referitor la uh, securitate cibernetică. Prin intermediul internetului poți să vinzi, de exemplu, bunuri furate online. Dar același lucru nu este același lucru cu uh, crima cibernetică când internetul se transformă în armă ca atare. Voi încerca să fac această diferențiere, voi face tot ce este posibil astfel încât să fiu cât mai sintetică. În ceea ce privește valorile europene, când am prezentat uh, primul uh, draft oficial, și acesta este ultimul comentariu referitor la cum să tratăm aceste exporturi într-o perioadă de criză, sunt de acord că trebuie să fim cât se poate de precauți, uh, să nu suprareglementăm în general, pentru că nimeni nu beneficiază de pe urma unor suprareglementări nici cetățenii, nici afacerile, nici contextele din țările terțe. Din păcate, uh, povara administrativă este foarte mare, iar uh, supracomplicarea procedurilor nu este benefică. Noile tehnologii ne oferă posibilitatea de a ne îndepărta de acest tip de procedură. În același timp, și mă refer la ceea ce a spus și doamna Latford, diferența între tehnologiile uh, de utilizare simplă, respectiv utilizare dublă. Um, trebuie să tratăm aceste tehnologii în mod adecvat și aș vrea să ofer mai multe informații despre aspecte specifice dacă colegii sunt interesați. Pentru că este important ca principiile să fie respectate și dacă nu se întâmplă așa, să se aplice sancțiuni. Trebuie să vedem cum abordăm tehnologiile care creează același timp de uh, deteriorări. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile funcționează bine și că nu ajutăm adversarii, inamicii noștri să devină mai puternici și să acționeze împotriva afacerilor noastre, afacerilor pe care ei le desfășoară aici, pentru că consecințele ar putea să fie importante. Deci, într-adevăr, este o provocare, dar este o provocare care îi putem face față dacă avem o abordare și o politică cât se poate de țintită. Abia aștept să continuăm această discuție uh, pentru a putea redacta un uh, proiect formal Termenul de înaintare a amendamentelor este sfârșitul verii, 29 august, și vom vota pe marginea acestui raport în septembrie. Așadar, sper că veți avea cu toții o vacanță de vară plăcută, dar cu siguranță va fi suficient timp să lucrăm și pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a încheia sesiunea, doar să vă reamintesc că ne revedem la ora 3. Mai avem 3 puncte pe ordinea de zi, situația din Siria, situația din Egipt și situația din Bahrain. Vă mulțumesc foarte mult! Cu aceasta ședința se suspendă.